Dear colleagues, good afternoon. Apollo. Dragi colegi, bună ziua tuturor, ne cerem scuze pentru întârziere. Se datorează faptului că suntem în această sală foarte îndepărtată. Începem cu adoptarea ordinii de zi. Vă mulțumesc. Am o singură comunicare care se referă la regulamentul, trialogul privind regulamentul privind benchmark-urile. Pe 15 octombrie a avut loc un trialog și s-au făcut progrese importante pe subiectul categorizării, benchmark-urile, regimul de proporționalități și prevederile privind statele terțe. Deci munca continuă pentru a putea ajunge la un acord la aceste elemente. Mai există și alte puncte, uh, codul de conduită, solicitările pentru contribuitori, uh, atenuarea abuzului și contribuțiile obligatorii. Următorul trialog este prevăzut pentru 20, la, uh, pe 28 octombrie la Strasburg. putem să adoptăm uh, procesele verbale ale fostelor reuniuni din 14, 15 septembrie și 23 septembrie. Mulțumesc tuturor. Trecem la punctul 4. Și aș dori să-i urez bun venit doamnei Daniel Nui pentru această audiere, a doua audiere publică în, caz, în cadrul acordului interinstituțional între Parlament și BCE. Este o reuniune importantă, nu numai pentru că vom aniversa primul an al unei co- colaborări uh, și a unui uh, mecanism unic de supraveghere de succes, aș spune eu. La ora actuală lucrăm la o serie de puncte importante. Vom discutăm despre opțiunile naționale, metodologie uh, și așa mai departe. Am să-i dau cuvântul imediat uh, doamnei Nui pentru introducere, iar apoi vom uh, continua cu întrebările și răspunsuri. Mulțumesc, domnule președinte, stimați deputați. Mă bucur să fiu astăzi alături de dumneavoastră pentru a discuta munca BCE în cadrul mecanismului unic de supraveghere. De la ultima reuniune din iunie am lucrat la o serie întreagă de subiecte importante și am să vi le prezint. Voi începe prin a vă da o imagine de ansamblu a evoluțiilor din sectorul bancar și apoi mă voi referi la subiectele principale la care am lucrat. După aceea voi intra în detaliu uh, referitor la urmările evaluării cuprinzătoare și mă voi referi și la așa numitele opțiuni și puteri discreționare naționale. Am să încep cu sectorul bancar. Băncile în continuare se confruntă cu uh, provocări majore, mai ales um, un randament slab și Um, expuneri neperformante pe, în balanțele lor. În ceea ce privește lipsa profitabilității, au existat semne de îmbunătățire în prima parte a anului. Însă băncile în continuare trebuie să facă față unui mediu de rate de dobânzi scăzute și unei redresări instabile. În, în viitor, acest mediu s-ar putea să facă ca anumite bănci să-și adapteze model, modelul de afaceri uh, Uh, și să se bazeze mai puțin pe um, activități uh, tradiționale. În plus, expunerile neperformante reprezintă o provocare prudențială gravă în anumite țări. O serie de factori subliniază această, stau la baza acestei probleme, inclusiv condițiile generale economice, practicile bancare mm, nu foarte optime și un cadru legal uh, cu lacune. Noi putem uh, aborda unele dintre aceste probleme, dar unele le și depășesc. Pentru a aborda această problemă este clar că nu avem o soluție unică pentru toate problemele și trebuie să avem grijă în acțiunile noastre. BCE a lansat un uh, proces de lucru pe acest subiect și lucrează cu băncile, cu diferite bănci pentru a dezvolta planuri adaptate, individuale câte ceva despre proiectele cheie și de, deciziile cheie ale uh, Consiliului de Supraveghere. De la ultima dată când uh, am fost în fața dumneavoastră, s-au făcut progrese asupra uh, așa numitului pro, uh, proces SREP, uh, de revizuire a supravegherii și uh, procesul de evaluare și revizuire a supravegherii, SREP, după cum spuneam. Ne îmbunătățim uh, procesele interne pentru a avea mai multă eficiență și armonizare. La începutul verii, incertitudinea din jurul programului ELEN a fost atât pentru noi cât și pentru dumneavoastră un punct foarte important. Băncile, pentru băncile L.N. aceste evoluții au însemnat uh, din nou un uh, episod foarte stresant și intens. Am urmărit uh, evoluțiile îndeaproape și am luat acțiuni de supraveghere acolo unde a fost nevoie. Am fost uh, cu toții ușurați când s-a ajuns la un acord la summitul uh, din iulie. În urma summitului, acum efectuăm o evaluare cuprinzătoare a instituțiilor semnificative elene, patru cele mai mari, pentru a le determina nevoile de recapitalizare. Recapitalizarea ar trebui să fie finalizată până la finalul anului și este cu atât mai mult important ca fondurile să fie disponibile la timp. Acum, în ceea ce privește SREP, este vorba de procesul care determină pentru fiecare bancă uh, uh, cerințele de capital conform pilonului 2, specifice pentru fiecare instituție. În 2015, BCE a efectuat SREP pentru prima dată pentru 120 cele mai mari grupuri din, bancare din zona euro. Această metodologie se asigură că se aplică standarde de supraveghere uh, Uh, ridicate într-un mod ar, uh, armonizat. Deciziile de capital din pilonul 2 au fost pregătite, în primul rând luând în considerare riscurile persistente cu care cărora trebuie să le facă față băncile, uh, cum ar fi riscurile de credit și de lichidități și, în al doilea rând, au ca obiectiv ca băncile să facă o tranziție lină de la pozițiile actuale de capital către un mediu uh, Basel 3 uh, dus la bun sfârșit înspre 2019. Și, în al treilea rând, uh, trebuie să se facă toate aceste lucruri menținând un punct de plecare comun, atât în cadrul mecanismului de supraveghere, cât și în alte jurisdicții majore. Deciziile SREP vor fi finalizate uh, Uh, la finalul acestui an, dar putem spune că cerințele de capital pilonul 2, prevăzute pentru instituțiile semnificative pentru SSM, Mecanismul Unic de Supraveghere, în 2016, sunt mai ridicate în 2015 cu aproximativ 30 de uh, puncte în medie. Pe lângă uh, pilonul 2, crearea zonelor tampon solicită încă 20 de puncte de bază suplimentare de capital. Am să vă vorbesc acum despre uh, evaluările cuprinzătoare și testele de rezistență. După cum știți, am făcut o evaluare cuprinzătoare pentru fiecare bancă supravegheată în mod direct de către BCE. Dacă ne uităm înapoi la evaluarea cuprinzătoare din 2014 și urmările sale, acest exercițiu s-a dovedit util pentru a uh, se lua măsurile necesare, pentru a se crește uh, nivelul de capital propriu, unde este nevoie. <clears throat> și s uh, s-au luat uh, măsuri de remediere pentru un număr mai mare de bănci. Faptul că uh, acceptarea în rândul băncilor a evaluărilor cantitative și calitative a fost una bună. BCE a estimat anul trecut, în aprilie, că pierderile adiționale identificate în această um, evaluare au fost prevăzute în 2014, în balanțele din 2014 și restul au fost uh, tratate ca și cerințe prudențiale. Măsurile luate de bănci au inclus uh, reinvestiri în alte domenii, măsuri de, uh, de colectare de capital, restructurarea uh, Uh, activităților și o îmbunătățire a um, uh, gestiunii de risc. În plus, am, uh, am consolidat balanțele și am um, obținut mai multe date care ne permit să supraveghem și mai bine. În plus, am reușit să începem supravegherea pe o bază credibilă. Am făcut o nouă evaluare uh, exhaustivă pentru nouă bănci cu metodologia din 2014. Dintre băncile care au participat, uh, cinci au devenit importante în 2014, așadar uh, deja se află sub, supraveghere, sub supravegherea BCE, însă nu au fost incluse sau au fost doar parțial incluse în exercițiul anterior. Exercițiul despre care vorbesc va fi încheiat în noiembrie și uh, la acea dată vom publica și rezultatele. În 2016, EBA, în cooperare cu BCE și autoritățile competente naționale, va efectua <clears throat> un test de rezistență la nivelul întregii Uniuni Europene cu un eșantion de bănci care încă nu a fost uh, adoptat și aprobat. Pentru acest exercițiu vom urma metodologia Uh, care actualmente se află în curs de dezvoltare. Scenariile macroeconomice și financiare vor fi furnizate de SRB și EBA și sunt proiectate și gândite în cooperare cu BCE. Acum mă voi referi la subiectul opțiunilor naționale și discreție sau OND pe scurt. După cum am indicat la ultima mea audiere, uh, Actele CR de 4 CR și uh, actele însoțitoare de nivel 2 conțin un număr însemnat de prevederi <clears throat> care permit fie să se aleagă dintre tratamentele alternative, ceea ce numim o opțiune, sau pur și simplu să nu se aplice anumite uh, prevederi, ceea ce numim discreție. Aceste OND-uri afectează orice parte a cadrului, fiecare parte a cadrului prudențial și uh, merg de la introducerea tetată a noi standarde și definiții la excepții mai permanente la regulile generale. Pot avea un uh, nivel general sau uh, implică evaluare de la caz la caz pe baza unor cereri individuale ale băncilor, așa cum se întâmplă în, ca, în cazul capitalului sau uh, renunțarea la lichiditate. BCE-ul uh, actualmente uh, se ocupă cu prioritate de 122 de OND-uri care se află sub competența sa directă. Uh, Uh, sfera de aplicare a activității BCE se, va concent se concentrează apoi asupra uh, ONG-urilor pentru cele mai importante instituții, o consultare publică în legătură cu decizia luată de către Consiliul uh, de Supraveghere va fi organizată în noiembrie privind atât un proiect de regulament BCE privitor la ONG-uri de natură generală, cât și un proiect de ghid pentru utilizatori care va conține, în primul rând, specificările uh, criteriile, criteriilor legate de valoarea de la caz la caz. Sigur că to toți actorii implicați, publici și privați, uh, sunt invitați să comenteze în legătură cu, proiectul, uh, cu pachetul proiect <clears throat> și sigur că prudența, armonizarea, respectarea standardelor internaționale și respectarea așteptărilor legitime Uh, întâlnite de anterioara aplicare a venderilor la nivel național sunt uh, principalele reguli. În general, cred că vom putea să ajungem la un nivel înalt de convergență și prudență la un cost rezonabil. După finalizarea actului legal a anul, BCE va examina posibilitatea de a armoniza de asemenea și opțiunile și discrețiile pentru instituțiile mai puțin importante. În plus, e important să menționez că uh, 45 uh, de euro suplimentare au legătură cu chestiuni macroprudențiale sau nu sunt exclusiv la dispoziția supraveghetorului, ci mai degrabă la dispoziția statelor membre, adică a legiuitorilor naționali. Consiliul de supraveghere așadar nu le-a uh, luat în discuție. Totuși, va trebui să ne ocupăm și de ele ulterior pentru a asigura un nivel de egalitate în întreaga Uniune bancară. Într-adevăr, aceste numeroase opțiuni care stau la îndemâna statelor membre și, de asemenea, punerea în aplicare flexibilă a multor articole din Directiva Centrilor de Capital, CRD, Um, fac uh, să fie foarte dificilă uh, o, uh, o realizarea unui, um, unui set de reguli unice și BCE-ul câteodată trebuie să respecte 19 standarde diferite, ceea ce înseamnă că activitatea noastră de supraveghetori este mai dificilă și împiedică investiții importante și deciziile referitoare la ele să, să fie luate de piață și bănci. De aceea legiuitorii ne-ar putea ajuta mult în acest domeniu. Știu că sunteți foarte interesați de chestiune și vă voi sta la dispoziție cu consiliere dacă e nevoie. În concluzie, a spune că după al doilea an de activitatea BC ca supraveghetor, băncile noastre se confruntă cu o problemă persistentă de profitabilitate scăzută și în unele țări cu expuneri înalte neperformante, la fel ca și cu o situație de nesiguranță în legătură cu redresarea globală. Munca noastră de supraveghere va rămâne concentrată asupra conservării și restaurării uh, caracterului adecvat, calitativ și cantitativ al capitalului băncilor, pentru că doar băncile bine capitalizate pot susține în mod durabil economia reală. În același timp, ehm, ca instituție cheie a primului pilon al Uniunii Bancare, noi ehm, ne bazăm pe mandatul nostru să creăm o situație de egalitate pentru băncile SSM cu alinierea exercițiului OND și aplicând o metodologie armonizată atunci când e vorba de a revizui și de a evalua băncile aflate sub supravegherea noastră. Sunt pe deplin convinsă că ehm, mecanismul unic de supraveghere reprezintă o Uh, un mecanism de crucială importanță în legătură cu consolidarea și armonizarea supravegherii bancare în toată zona euro. Mulțumesc pentru atenție și acum vă stau la dispoziție pentru întrebări. Mulțumesc. Thank you very much. Vă mulțumesc. Doamne Daniel Nui, pentru această prezentare. Uh, importantă remarca dumneavoastră finală în legătură cu cele două elemente cheie care vă inspiră activitatea. Eu văd cu ochi bun faptul că asta spuneți uh, pe bun cuvânt că doar băncile bine capitalizate pot susține economia reală. Pe drept cuvânt spuneți asta, dar văd aici o legătură importantă pentru supraveghere între dimensiunea micro și macroeconomică. Deci trebuie să susținem economia reală și să ne asigurăm de stabilitatea băncilor noastre. Și asta în paralel și în al doilea rând în legătură cu nivelul de egalitate. Da, aici este o adevărată provocare. De aceea consider că Parlamentul vă susține activitatea și munca. În legătură cu OND-urile am câteva întrebări în calitatea mea de raportor și apoi voi da cuvântul și colegilor mei. M-aș referi la cele trei e, eh, principale domenii la care v-ați referit și voi începe cu ultimul. L-am mai discutat și în grupul de lucru pentru Uniunea Bancară. Se referă la, întrebarea mea se referă la îmbunătățirea metodologiei pentru o evaluare completă a tuturor riscurilor, pentru că <clears throat> a fost o problemă de care ne-am izbit în repetate rânduri la Parlament în legătură cu capacitatea de a face o evaluare de plină a riscurilor de creditare, dar și alte feluri de riscuri legate de piață. Deci ce face um, mecanismul uh, de supraveghere? Este vorba de nivelul 3, dar cum funcționează acest mecanism? în, acest, în această privință. Iar apoi, în legătură cu OND-urile, după cum spuneam, uh, Mm. Eu personal susțin pe deplin abordarea dumneavoastră și cred că pentru Parlament ar fi important să înțeleagă, de asemenea, modul în care uh, munca dumneavoastră se va desfășura transparent și va garanta uniformitatea în uh, zona euro. Uh, Știm, uh, există întrebarea cum am putea evita izolarea la nivel național și cum am putea să ne adaptăm pe deplin uh, prevederile mecanismului unic de supraveghere. Există controverse legate de nivelul național și articolul 24.2 și posibilitatea de a utiliza o, un limbaj unic de contabilitate. În fine, sunt multe motive uh, Uh, pentru care avem nevoie de clarificări, să vedem cum încercați noastră să rezolvați aceste probleme pentru a garanta uniformitatea și a îmbunătăți nivelul de uh, uh egalitate între parteneri. Acum, uh, eu cred că ne-ați oferit uh, informații exhaustive, nu doresc să mai intru în detalii, dar există încă o chestiune și nu mă voi referi la trep, ci uh, ceva ce am văzut în presă, și anume situația unei bănci HSH, North Bank. E ales noastră a situației acestei bănci ar fi foarte interesantă. Ar fi vorba de un prim test, practic, al uh, legilor adoptate de noi, mm, de bail-in, dar în același timp și problema împrumuturilor non-performante. Poate prea multe întrebări, dar eu sunt convins că vă veți descurca. Mulțumesc. Uh, uh, Mulțumesc. Eh, în ce privește nivelul de egalitate și modul în care evaluăm riscul de piață, mm, văd că aici, eh, eu cred că sunt două dimensiuni ale întrebării dumneavoastră. În primul rând, desigur, metodologia SREP, care a fost unificată ca să ne ocupăm și de riscul de credit, de riscul de piață, eh, în același mod pentru toate băncile, deci la fel, sigur, cu nu, nu cu același rezultat, că nu toate băncile au același profil de risc. Însă să avem uh, aceeași metodologie pentru toate și cred că avem o metodologie solidă la momentul actual, uh, metodologia SEMA, mecanismului unic, mai este o dimensiune și anume calculul activelor de risc, uh, ținând cont de faptul că un număr de bănci europene utilizează un model pentru a calcula aceste uh, Uh, active, de validare a acestor uh, modele a fost destul de heterogenă. Și mă refer la 19 țări, ceea ce nu e deloc surprinzător. E normal, de fapt, ca validarea în urma supravegherii să se facă în mod diferit. Iar acum uh, prin urmare, noi dezvoltăm niște metodologii pentru a valida modelele tuturor băncilor uh, în mod similar, deci cu aceeași metodologie și sunt uh, sigură că vom reuși ca până la urmă să avem uh, rezultate solide ca să validăm modelele utilizate de băncile aflate sub supraveghere și aceste modele vor fi validate. Sigur că va trebui să uh, ne identificăm punctele prioritare ale activității noastre, pentru că avem mii de modele care trebuie validate la nivelul țărilor SSM, uh, deci modele de risc operațional, risc de creditare, risc de piață și așa mai departe. Ce privește OND-urile? Sigur că am reușit să facem pași importanți în direcția armonizării, în mod riguros, spun eu, pentru o serie întreagă de opțiuni naționale. Bun, munca încă nu s-a terminat, trebuie, în legătură cu ce ați menționat dumneavoastră, lichiditatea de capital, pentru că aici lucrurile trebuie analizate de la caz la caz. în legătură cu acordurile intra, bazându-ne pe acordurile între grupuri și alte elemente care trebuie luate în considerare, iar cât despre celelalte opțiuni naționale, am reușit să găsim, cred eu, soluții acceptabile pentru toată lumea, dar și riguroase în același timp. Majoritatea lor, de exemplu, avem un acord care va trebui și testat în practică, însă avem totuși un acord uh, pentru um, activele taxate diferit pentru, um, pentru profituri futures în legătură cu faimosul compromis danez. Uh, Prele au fost împărțite 55% aproximativ, însă totuși a fost 51 la 49 până la urmă și am dorit uh, totuși să-l păstrăm. Deci pentru moment încă există acest faimos compromis danez. Însă, ambele tabere, ca să spun așa, ne-au cerut să ne adresăm legiuitorului ca să vedem ce se poate face. După cum am explicat, părerile sunt împărțite. Unii ar, unii ar dori să scăpăm uh, de acest compromis, alții consideră că uh, totuși cerințele de capital pentru, pentru companiile de, asiguro, de asigurări vor, vor, fi, vor reprezenta o abordare mai puțin uh, riguroasă decât acest compromis, dar totuși riguroasă. Bun, încă n-am reușit să rezolvăm uh, problema, dar trebuie să ne adresăm legiuitorilor. Și o vom rezolva. Apoi, ați menționat cazul băncii HSH. Într-adevăr, se pare că au apărut uh, uh, știri în ziare în legătură cu această bancă uh, pe surse, ca să spun așa, e vorba de una din numeroasele bănci aflate sub sistemul de supraveghere care are un plan, care are un plan aprobat de Comisia Europeană și planul acesta sau parțial măcar este în discuție împreună cu Comisia Europeană, la fel s-ar fi făcut și fără mecanismul de supraveghere. Nu schimbă el relația dintre bănci și Direcția Generală pentru Concurență din, de la Comisia Europeană. Deci noi nu, sunt, noi nu negociem uh, aceste măsuri, însă luăm notă de cele întâmplate și dacă ar fi ceva ce ar fi de natură să ne îngrijoreze, am spune asta părților care sunt în curs de negociere, dar nu este o chestiune legată de supraveghere. First speaker, Pablo Zalba. Mulțumesc, Pablo Zalba. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumim, doamna Nui, pentru prezența de astăzi. Știm cu toții, în ianuarie 2016 vor intra în vigoare orientările adoptate de către EBA Autoritatea Bancară, Euro- Autoritatea Bancară Europeană. Însă, eu aș dori să mă întreb dacă uh, se ține cont de schimbările care au intervenit în situația actuală și dacă aceste schimbări ar afecta în mod omogen toate băncile. O a doua întrebare în legătură cu Uniunea Piețelor de Capital. Eu cred că un obiectiv principal ar fi să uh, susținem IMM-urile. Dumneavoastră aveți foaia de parcurs pentru Uniunea Pețelor de Capital spre acest obiectiv. Vă îngrijorează unele dintre măsurile care s-ar putea lua din punct de vedere al supravegherii. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc. Înțeleg că ați întrebat în legătură cu orientările pentru evaluarea diverselor pânci. Este vorba de metodologia SREP. Am revizuit această metodologie uh, împreună cu cele 19 state membre ale zonei euro și am observat că există diferențe semnificative. Am descoperit de asemenea practici excelente în anumite probleme în, anumite, în unele state. Avem în curs o metodologie SSM bazată pe cele mai bune practici în cadrul autorităților naționale de supraveghere. De, de asemenea, avem și orientări foarte puternice din partea EBA. Implementăm pe deplin aceste orientări. Așadar, într-adevăr, utilizăm aceeași metodologie pentru toate băncile. A durat foarte mult timp și efort să integrăm toate părțile de capital, de lichiditate, evaluarea evaluării capitalului de risc, care este modelul de afacere al băncii, care sunt locomotivele profitabilității, însă avem, după părerea mea, o metodologie bună. Am implementat-o la diverse bănci, am avut o serie de uh, evaluări orizontale și comparații sistemul a funcționat, funcționat foarte bine. Există un consens mare în, în rândul membrilor noștri în legătură cu utilizarea acestor metodologii. Și Uniunea Piețelor de Capital. Am uitasem a doua întrebare. Ei bine, susținem această Uniune a Piețelor de Capital. Mi se pare că este foarte important să susținem MM-urile prin diversificarea surselor de finanțare, crescând accesul companiilor la finanțare. E un lucru foarte important pentru MM-uri, după cum ați menționat. Considerăm că trebuie să existe o viziune pe termen lung, cu o agenda ambițioasă pentru acțiunile ulterioare. Salutăm acțiunile care vor însoți aceste planuri de acțiune. După cum știți, cadrul european pentru securitizare, care include tratamentul diferențiat prudențial pentru securitizarea transparentă și standardizată, însă acest lucru nu se dorește uh, să dilueze un cadru de reglementare robust. Este vorba de active bune care deja nu mai vor mai fi supuse acestor cerințe. De asemenea, vrem să eh, eliminăm barierele în ceea ce privește compensarea transfrontalieră a tranzacțiilor și profit să vă reamintesc că Uniunea Piețelor de Capital se va încheia doar cu existența unor uh, rate de referință robuste. Vă mulțumesc, Elisa Pereira. Vă mulțumesc uh, foarte mult pentru prezența dumneavoastră, vă mulțumesc pentru cooperarea cu Parlamentul și cu Comisia noastră. O primă întrebare care se referă la faptul că în luna august doamna senator Elizabeth Warren a contactat șase autorități de reglementare americane solicitând informații uh, care au dus care, care proveneau de la uh, uh, utiliza un, un nou instrument de comunicare, Symfony. Se pare că aceste servicii care includ uh, arhivarea criptată a datelor și promisiunea că aceste date vor fi șterse în viitor, ar putea să dăuneze că capacității reglementatorilor și autorităților de supraveghere să respecte legislația pe care am pus-o în vigoare cu toții. Care este situația în ceea ce privește băncile europene și rolul dumneavoastră ca supraveghetor? Sunteți în legătură cu autoritățile americane? Uh, sunteți în, la curent cu această situație și aș dori să știu care este de fapt situația în Europa. Vă mulțumesc. Într-adevăr, Sistemele IT, la, împreună cu cibercriminalitatea, reprezintă o prioritate pentru 2015 și va rămâne o prioritate și în 2016. Discutăm în momentul actual aceste priorități. Nu știu exact uh, în legătură cu instrumentul Symfony ca tare, însă datele de bună calitate și disponibilitatea datelor pentru autorităților de supraveghere, pentru că acestea să poată să controleze aplicarea regulilor, este un lucru cheie și, uh, de asemenea, este un lucru foarte important și pentru Statele Unite. Pot să mă gândesc la, ce puțin, o piață, o, la o bancă mare care a fost amendată datorită raportării necorespunzătoare datorită un lucru detectat datorită unor uh, instrumente IT. Examinăm acest lucru nu ca prioritate de prim rang, pentru că avem foarte multe priorități ca nouă autoritate de supraveghere, însă face parte din uh, activitatea noastră. Vă mulțumesc. Da, patru eh, minute, limita de timp, însă aveți timp. Mulțumesc. A doua întrebare este în legătură cu introducerea de anumite bănci în procesul de, rezol- de redresare a unor fonduri naționale de redresare înainte de a se începe utilizarea fondurilor comune anul viitor. Aceste fonduri vor fi refinanțate de către băncile naționale. Urmăriți această procedură și tranziția către noua sursă de finanțare și felul în care va afecta șanse legale. Nu. Am luat avem un mecanism unic de rezoluție. Nu au discutat cu noi aceste probleme, așadar presupun că situația este deocamdată neproblematică. Beatrix von Stork. Zum einen, die întrebări. În primul rând, um, în ceea ce privește obligațiunile de stat, am spus că este o problemă faptul că ele sunt um, um, evaluate, cum sunt evaluate. Și ați vorbit despre uh, riscul um, în evaluarea obligațiunilor de stat. Ați spus că acest lucru trebuie să fie reglementat prin procesul Basel și dacă acest lucru nu merge suficient de rapid, Uniunea Europeană ar trebui să intervină. vi se pare că lucrurile evaluează, evoluează suficient de uh, repede sau uh, mai exact aveți un plan pentru a um, pune capăt acestei um, ponderi zero pentru obligațiunile de stat? Apoi, în ceea ce privește uh, dominanța fiscală, statele foarte îndatorate au uh, impus, practic, o uh, politică monetară foarte laxă. Uh, ne aflăm de mai mulți ani uh, într-un mediu cu o rata dobânzii foarte scăzută și asta influențează pe toată lumea. Mă tem și vă întreb cum vedeți acest lucru, că această dominanță fiscală va duce și la o supraveghere mai laxă așa cum uh, balanța fiscală a statelor îndatorate a dus la o politică uh, cu rata dobânzii scăzută în întreaga Europa. Thank you. Well, regarding... Vă mulțumesc. În ceea ce privește expunerile suverane, într-adevăr, Basel a început să funcționeze pe aceste expuneri și sunt convinsă că va exista un rezultat uh, cât de curând, în special pentru că Basel încearcă, într-o anumită măsură, să închidă această agendă de reglementare, să dea vizibilitate băncilor care nu pot să-și uh, schimbe constant obiectivele în funcție de reforma de reglementare. majoritatea acestor expuneri suverane sunt uh, active bune, deci nu vor revoluționa sistemul. În ceea ce privește a doua parte a întrebării dumneavoastră, uh, deja supraveghem lucrurile în ceea ce privește principiul separării, deci nu avem conform principiului separării, deci nu am niciun fel de legătură cu celelalte departamente. Dacă dintr-o perspectivă de supraveghere am putea să ne exprimăm în legătură cu starea economiei, câteodată este ca un medicament care poate avea efecte secundare, însă are și efectele pozitive, capacitatea de împrumut, capacitatea de replată, însă ar putea să apară și efecte secundare nedorite, cum ar fi presiunea asupra profitabilității, Deocamdată nu avem în vedere asemenea consecințe neprevăzute, dat fiind volumul de credit care nu știu dacă ar trebui să fie ceea ce este, dar uh, acest lucru va fi monitorizat în continuare. Vă mulțumesc, doamna Nui, pentru prezență. Uh, vreau să vă vorbesc și eu despre acest fond, pentru că mi se pare că există un anumit derapaj în comparație cu intenția inițială a Comisiei. Prima propunere a comisiei anterioare vroia să evite fragmentarea. Ei se introduceau reguli care prevedeau o derogare pentru un stat membru care deja prevăzuse separarea anumitor activități, însă acolo se opreau derogările. Dacă ne uităm la ceea ce s-a întâmplat la Consiliu, vedem că s-a luat uh, o decizie în legătură cu raportul Honrost, și în, a, în același timp o serie de bănci străine care au activități în statele membre ar putea să beneficieze de tratament diferit. La Parlamentul European situația este complexă, suntem încă în negocieri, însă aș dori să vă întreb care este părerea dumneavoastră, ce se poate face pentru a se evita această derivă, acest derapaj al fragmentării. Aveți sentimentul că textul Consiliului este acceptabil din acest punct de vedere și dacă la sfârșit vom ajunge cu vom, vom ajunge să avem reguli proaste, nu cumva ar trebui, ar fi mai bine să ne abținem de la vot, pentru că mi se pare că uh, creăm din, se creează din ce în ce mai multe, conf, multă confuzie și pot apărea efecte uh, nedorite. Pentru noi, avantajul unui text european ar fi armonizarea regulilor între statele europene și în interiorul SSM. Deci, opțiunea dată, anumitor state membre de a-și păstra reglementările naționale uh, era pentru că nu era nevoie acolo de text european. În al doilea rând, ca supraveghetorul să aibă ultimul cuvânt în legătură cu separarea activităților de tranzacționare. Acest lucru nu corespunde cu textul european și ar putea duce la o fragmentare a pieței. Cred că supraveghetorul consolidat ar trebui să aibă ultimul cuvânt. De asemenea, dacă la început era o avem o interdicție a anumitor uh, activități de tranzacționare proprietară. Uh, această interdicție nu mai s-a transformat nu într-o interdicție, ci într-o limitare. Nu știu care este ultima versiune a Consiliului, pentru că au existat multe versiuni pentru acest text, însă dacă vom avea un text european, trebuie să fie un adevărat text european care să ducă la armonizare, altfel lucrurile se complică. Este mai bine să nu avem niciun text în, decât să avem un text slab. Pentru că altfel începem idealist și ne confruntăm, ne confruntăm cu realitatea și pot să apare consecințe neașteptate. Da, sunt sigur că textul parlamentar va îmbunătăți cele trei aspecte menționate. Fabio de Masio. Mulțumim, doamna Nui, pentru ceea ce ați spus referitor la structura sectorului banc. Restructurarea um, Uh, sectorului bancar. Eu sunt din uh, Hamburg și urmăresc cazul uh, băncii din Hamburg la care v-ați referit, Hasa Nordbank, și am înțeles că la ora actuală nu acordați atenție specială acestei bănci. Comisia Europeană, în schimb, mi-a spus exact opusul și mi-a spus că dumneavoastră sunteți responsabilă de supraveghere a acestei bănci. Pentru mine, bun, fiecare copil din Hamburg știe că această bancă din Hamburg nu mai este viabilă, însă această bancă în continuare primește sprijin și când am aflat despre asta, am Chiar m-am distrat puțin când în presă s-a spus că se face din această bancă HASA, uh, Nordbank, uh, un bad bank. Este deja o, uh, o bancă cu probleme și această bancă a și a creat mari probleme și în jur. Se pune problema calității acestor teste. Ați spus că în urmă cu un an că vreți să analizați mai mult chestiunile a, să mergeți mai în detaliu în analizele dumneavoastră și acum am înțeles că veți lucra în continuare cu aceste premise state, statice referitoare la uh, balanța comercială, iar BC insistă asupra aspectelor dinamice. Mă întreb de ce se face acest lucru mai la nivel intern și mă întreb de ce nu se prevăd în analizele dumneavoastră chestiuni precum contagiunea și așa mai departe. Apoi, în ceea ce privește recapitalizarea băncilor elene, aș, mă întreb dacă vă așteptați să se, dacă vă așteptați să se ajungă la, uh, de, uh, la bail-in de depozite sau dacă vor trebui să fie um, închise bănci. Sorry. Regarding, uh, uh... În ceea ce privește HSH, nu pot să mă exprim în legătură cu băncile individuale. Am obligații care țin de confidențialitate, însă pentru a vă răspunde în general întrebările dumneavoastră, într-adevăr, autoritățile de supraveghere evaluează modele de afaceri ale tuturor băncilor și analizează uh, motoarele care duc la profit și facem acest lucru pentru toate băncile. Și bineînțeles, există diverse categorii de bănci. Unele au poziții mai confortabile în ceea ce privește profitabilitatea și motoarele profitabilității. Însă nu este singurul aspect sau prima bancă. Există o serie de bănci în SSM și un plan și planul aprobat de către comisie pentru această bancă datează de dinainte să se fi înființată autoritatea noastră de supraveghere. Nu am fost uh, incluși în negocierile cu comisia, însă dacă fie comisia sau proprietarii băncii merg într-o direcție inacceptabilă pentru autoritatea de supraveghere, uh, vom exprima acest lucru, uh, vom menționa poziția noastră. Ați spus că această bancă a trecut de testele de rezistență anterioară, da, datorită garanțiilor proprietarilor, Există o serie de asemenea bănci și informațiile sunt publice. Există unele bănci care nu au trecut cu brio, dar au trecut acest test. Există mai multe bănci în această situație și am început discuții speciale este exact opusă. Deci uh, trebuie să ne asigurăm că piețele care ajută întreprinderile să fie finanțate sunt uh, protejate. Cred că există limitări a ceea ce putem și ar trebui să facem. Și asta a început în uh, propria mea țară. De fapt, și la noi s-a început de la uh, opoziție radicală și rezultatul a fost ceva uh, rezonabil. Și același lucru, pornind de la un alt punct de plecare, s-a făcut și în Germania. Am senzația că nu se poate face așa ceva în Europa fără a uh, Uh, afecta sistemul bancar universal existent în Europa și care este atât de important. Să facem mai mult ar fi dificil, dar bineînțeles legiuitorul uh, decide uh, ce își dorește. Dacă suntem întrebați, ne oferim opinia și viziunea, dar este doar opinia noastră. Apoi, da, într-adevăr, prea multe dintre băncile noastre, să sperăm că vor fi mai puține în viitor, uh, au, sunt uh, supravegheate de Comisia Europeană pentru că au beneficiat de ajutor de stat. Face parte din uh, munca noastră să ne asigurăm că uh, devin uh, să mai sănătoase cât se poate de rapid și că pot uh, restitui ajutorul pe care l-au primit. Mulțumesc, Danuta Hübner. Mulțumesc, domnule președinte. Am două întrebări vorbiți în mod alternativ despre armonizare și convergență. Aș vrea să știu uh, care a fost obiectivul în acest sens, dar unele dintre puterile de discreție mi se par foarte importante din punct de vedere sistemic. Și mă întreb dacă considerați că ar putea exista un risc al armonizării. Dacă ne dorim armonizare, ar trebui să mergem înspre cel mai mic numitor comun, care s-ar putea să aducă mai mult risc în sistem. Considerați că există acest risc, acest risc și apoi, în urmă cu ceva vreme, șefii uh, instituțiilor de audit uh, din statele membre și cred că și Curtea de Conturi uh, s-a raliat, au uh, făcut o declarație Uh, referitoare la uh, faptul că deplângeau posibilitatea de a se revizui uh, măsurile luate prin supraveghere. Deci mandatul instituțiilor naționale este afectat acum. Și, în plus, nici BC-ul nu poate fi auditat decât sub, în, într-o um, măsură mult mai mică. Credeți că ar trebui abordată această problemă? Cum vedeți lucrurile? Mulțumesc pentru această întrebare. Nu sunt uh, convinsă că folosesc armonizare și convergență cu uh, înțelesuri diferite, poate fără să vreau, pentru a avea supraveghere consecventă și armonizată, avem nevoie de un regulament și de reglementări armonizate. În ceea ce privește opțiunile naționale, este interesant uh, de știut că folosim mai multe opțiuni uh, Uh, și putere de discreție naționale prin SSM decât în alte țări europene. Nu este o surpriză pentru că ține și de faptul că anumite state au fost supuse unui stres uh, mai mare în statele SSM decât în alte state europene. Încă ceva referitor la toate directivele care sunt de fapt o armonizare uh, minimă. Suntem acum la SSM într-o situație în care avem 19 reglementări diferite. Direct, o directivă a fost aplicată diferit în toate țările, nu știu care e mai bună. Totul ține de cultura țării respective, de cultura de supraveghere și așa mai departe, dar avem multe uh, căi de a evalua fit and proper. Am început cu 25 de etape pentru a ne face treaba referitor la fit and proper. Am reușit să obținem la final 19 etape, 19 pași și avem sute, dacă nu mii, de astfel de decizii la finalul unui an. De aceea ar fi foarte util să avem o armonizare. Nu este vorba neapărat de un punct de plecare comun. Nu știu care transpoziție este cea mai, transpunere este cea mai bună, dar ar fi foarte util să avem uh, o armonizare. Puterile discreționare naționale creează un punct de plecare comun, uh, certitudine pentru investitori, pentru analiștii care uh, fac analizele, dar trebuie să se plătească și un preț pentru asta. În ceea ce privește uh, curțile de conturi naționale, regimurile diferite în cele 19 țări sunt diferite și pe acest uh, subiect puterile curților de conturi la nivel național. Aici uh, mă las pe mâna juriștilor BCE, Bineînțeles, există un uh, regim uh, diferit, uh, mai deschis pentru supraveghere decât pentru politică monetară. Cred că trebuie, da, bineînțeles, să fim responsabili în fața cuiva. Dacă să fie în fața curții de conturi, nu știu, nu am încă o viziune, o opinie despre asta. Mulțumesc, Peter Zimon. Mulțumesc pentru că vă supuneți discuției noastre cu noi. Uh, politica actuală privind rata dobânzii e fără sfârșit. Nu puteți să o influențați, dar dacă merge prost, ar putea să aveți de-a față cu consecințele. Am citit o, un studiu al uh, unei asociații bancare germane care prevede că până în 2019, dacă menținem această etapă de dobândă scăzută, uh, băncile vor avea uh, profituri cu 25% mai mici și dacă dobânda mai scade, s-ar putea înregistra o pierdere de 50 până la 70% de câștiguri. Și asta s-ar putea ca pe termen lung să aducă în dificultăți chiar structurale anumite bănci. Cum evaluați acest, acest uh, fenomen? Și asta, în primul rând, din, din punctul de vedere al băncilor mari, relevante din punct de vedere sistemic, dar și din punct de vedere al băncilor mici, regionale, uh, care practic sunt între Ciocani și Nicovală. Pe de o parte au costurile de reglementare, costurile de conformitate, mm, care mm, au o pondere mult mai mare pentru că sunt bănci mici și pe de altă parte trebuie să lupte cu aceste uh, dobânzi mici. Iată, sunt bănci care până acum au fost foarte stabile și se confruntă acum cu provocări uh, extraordinare. Da, în ultimele două decenii ratele dobânzii au scăzut uh, mult uh, și implicațiile sunt vizibile pentru bănci. În ultimii doi ani, tendința de scădere a, ratel, a ratelor de dobândă s-a accelerat. Băncile centrale, băce, centrale au trebuit să își adapteze politicile la uh, mediul actual economic și, um, în general, mar marja câștigată de bănci din data dobânzii a scăzut. În plus, ratele de depozit um, au constrângeri suprim, suplimentare, deci uh, marja de pe depozite este cu atât mai mult um, redusă. Uh, perspectivele nu sunt uh, foarte pozitive pentru următorii ani. Într-adevăr, credem că rata dobânzii va rămâne suficient destul de scăzută și uh, asta avea un efect asupra băncile. Anumite bănci ar putea să fie suficient de flexibile pentru a face față acestui mediu, dar o serie de bănci va trebui să își adapteze modelul de afaceri către activități care se bazează mai puțin pe uh, uh, activități tradiționale. Deci, de exemplu, s-ar putea să trebuiască să impună taxe pe activități bancare. În plus, politica monetară are deocamdată efecte pozitive asupra activității economice și asupra calității creditelor. De aceea și acest lucru nu trebuie să fie um, subestimat. Dar, din nou, este vorba de ceva similar cu efectele, supliment, efectele secundare ale unui medicament. Este uh, mai bine să iei medicamentul pe termen scurt uh, și apoi să reușești să trăiești fără medicament uh, cât mai repede. În plus, efectul pozitiv asupra creditării bancare așteptat uh, poate juca și acesta un rol. În ceea ce privește efectul asupra băncilor relevante sistemic, poate că ele sunt mai puțin afectate decât băncile mici, pentru că sunt active la nivel uh, internațional, sunt prezente pe mai multe pieți, pe mai multe piețe și poate pot uh, astfel uh, compensa uh, lipsa de profitabilitate din activități tradiționale. Dar acest lucru nu este posibil sau ușor pentru băncile mai mici sau băncile comerciale tradiționale. Costul supravegherii suplimentare, din câte știu eu, nu este prea ridicat pentru aceste bănci. Procentajul de active este mai ridicat decât procentajul taxelor pe care le plătesc. Dar înțeleg că aceste bănci sunt afectate de acest mediu mai puțin profitabil și sper că cât de curând condițiile să-și revină. Uh, ben, a, uh, uh, Brian Hayes. Mulțumesc. Și acum Brian Hayes. Mulțumesc. Mulțumesc pentru prezentare. Doamnă, ne puteți oare spune ce privește teste de rezistență din primul trimestru al anului viitor? Câte bănci vor fi testate? Cred că e vorba de 50-60, dacă am eu informații corecte, dar poate ne puteți oferi dumneavoastră informații mai exacte. Și în al doilea rând, cum se selectează acele bănci care vor fi testate din nou? Uh, E vorba de băncile care au mai parcurs o dată testul anul trecut și unde au existat inadecvări de capital uh, uh, care au fost scoase în evidență în urma testului sau băncile care încă trebuie să strângă capital vor fi excluse și mă pot referi la o, o situație din uh, Irlanda. Banca Permanent TSB ați vorbit uh, despre, ați vorbit despre la început, exista o, o gaură de 80 de milioane după primul test și s-au colectat fonduri între timp, a existat un plan de restructurare aprobat de comisie, acum ce se întâmplă? după Mantinsby, intră în uh, această categorie, veți monitoriza în mod constant ce se întâmplă cu aceste bănci și veți monitoriza și banca la care m-am referit cum ar rezista ea în situație de criză, dacă ar mai apărea o astfel de criză. Vă mulțumesc! Mulțumesc. În ce privește realitatea de rezistență EBA, nu există niciun eșantion definitiv și un număr de bănci definitiv la ora actuală. Ce ne s-a spus nouă, însă, din nou, încă nu s-a luat nicio hotărâre, e că ar trebui să ne gândim la 70% din Uh, activele bancare care să fie evaluate și pentru a uh, realiza acest procentaj trebuie să um, iei în considerare bănci de mari dimensiuni în general. Și am dorit să uh, ne gândim la acest la zona euro ca un singur teritoriu, pentru că suntem un mecanism unic. Deci, uh, ca să ajungem la 70%, într-adevăr, cu atât mai mult trebuie să începem cu băncile mari. Totuși, băncile care nu vor fi uh, care vor participa la eșantionul acesta, care va fi supus testului, totuși conform mecanismului unic, există și pentru aceste teste de rezistență, însă conform principiului proporționalității și poate fără caracter public, însă partea metodologiei utilizează oricum teste de rezistență pentru a evalua nevoia de cerință de capital. Deci 50 până la 60 de bănci, da, este un număr rezonabil Probabil că, într-adevăr, eșantionul se va încadra între aceste cifre. Poate 70% din bănci. Nu e încă nimic stabilit, însă probabil că va fi vorba de așa ceva. Pentru cealaltă se va face discret, nu va fi un exercițiu public, însă vor face și ele parte din, uh, din acest exercițiu da, toate băncile, la fel și Banca din Irlanda, ca toate băncile supravegheate de acest sistem, sigur, bazându-ne pe dimensiunile sale, va, se va încadra probabil în testele publice, dar vă spun, uh, nu am notele la mine, nu știu exact care e situația la momentul actual, dar cred că răspunsul vă poate satisface. Mulțumesc, Nina Ghil. Mulțumesc și mulțumesc pentru că ne-ați adus la zi în legătură cu ultimele evoluții și v-ați făcut referire la uh, scăderea profitabilității băncilor ca fiind o provocare. Și există estimări care ne arată că Sintec ar putea să uh, realizeze venituri de 4,8 de miliarde și 4 și uh, ceva de miliarde profit de organizații bine stabilite și uh, v-aș întreba ce părere aveți în legătură cu aceste, uh, acest tip de instituții? Există un cadru de reglementare în caz de risc și dumneavoastră cum supravegheați entitățile care au exact aceleași activități ca băncile, dar au un model diferit? Este oare un model care ar putea fi aplicat și băncilor, dar de asemenea m-aș mai referi la securitizare și salut comentariile dumneavoastră că nu doriți să diluați uh, regulile aplicate în acest domeniu, regulile adoptate în acest domeniu, dar oare va crește această propunere capacitatea de împrumut a, a băncilor din zona euro? Și ce prevede despre securitizarea sintetică? Ar fi vorba de 5%. Credeți că e un prag suficient? Și adaptările propuse de comisie în ce privește cerințele de capital sunt ele oare suficiente pentru a reîncepe re, securitizarea? Mulțumesc. Well, uh, I have no... Mulțumesc. Nu știu în ce face Sintec, pentru că eu nu uh, supraveghez sistemul shadow banking, dar că ar trebui făcut ceva legător cu acest sistem. Există o inițiativă din partea Comisiei uh, bc ul o susține, însă nu am, nu pot să-mi exprim acum un punct de vedere în legătură cu aceste instituții care sunt non-bancare, nu le supraveghem noi, însă sigur că sunt cele o parte a provocării ca modelul de afaceri bancar să intre într-o competiție cu instituții de alt timp care, care nu trebuie să uh, respecte cele patru cerințele de capital și așa mai departe. Deci, trebuie să ne ocupăm și de această problemă în ce privește securitizarea promovată de BCE una simplă, de calitate înaltă, eu consider că putem avea cerințe de capital adecvate pentru cu tratamentul prudențial, însă trebuie să se refere doar la cele mai puțin, cele care cel mai puțin care trebuie să uh, respecte acele standarde. Bun, acum mai trebuie să definim exact ce înseamnă calitate înaltă și simplă în ce privește uh, securitizarea. Trebuie să avem definiții riguroase și apoi putem avea un tratament prudențial rezonabil. Însă putem să-l avem pentru că după criză tratamentul securitizării permite așa ceva. dar cu condiția să fie vorba de securitizare simplă și de calitate înaltă ce părere am eu în legătură cu sintetic? Sigur că există o situație de securitizare simplă, sintetică, ce ar putea fi susținută, dar sigur că de îndată ce ajungem la acest tip de securitizare, sunt o mulțime de <laughs> posibilități ca situația să se complice. Am văzut asta și înaintea crizei. Deci întotdeauna suntem foarte precauți când uh, vorbim de categoria sintetică a securitizării. Trebuie să fim uh, siguri că înțelegem toate riscurile potențiale și toate elementele unei asemenea tip de securitizare. Sigur că nu suntem împotriva inovării, însă trebuie să înțelegem pe deplin care este caracterul inovator și câteodată trebuie să fim în să spunem că prea multă inovare sau sofisticare nu este acceptabilă. Pentru că asta ne face să nu fim convinși că vom putea să um, dispunem de tratamentul prudențial adecvat. Există și limite care nu trebuie depășite. Mulțumesc. Oricum, la asta nu se referă propunerea asta, cel puțin până la acest moment. Acum Langen. Ja, vielen Dank, Frau Nui, äh, dass Sie erneut... Mulțumim, doamnă Nui, pentru prezența dumneavoastră din nou alături de noi. În ceea ce privește securitizarea, aveam o altă intenție și o altă întrebare. Pentru mine nu este vorba de a readuce la viață piața securitizării, ci de a limita securitizarea, pentru că a fost una din cauzele principale ale crizei și pot să vă spun că mai degrabă m-ați liniștit cu ceea ce ați uh, spus. O întrebare referitoare la obligațiunile de stat. Uh, discutăm deja de ani de zile, din ultimul mandat, despre asta. Ați spus că cerințele de capital nu vor fi atât de ridicate. Dar cât de ridicate vor fi, de fapt, și de cât timp de implementare avem nevoie pentru a cuprinde toate obligațiunile de stat? Pentru că acestea au fost uh, al a doua uh, cauză a crizei. Și apoi ați spus că politica monetară este ca un medicament cu efecte secundare, mai ales pentru întreprinderile mici și mijlocii. Când uh, politica monetară dur, durează atât de mult, s-ar putea ca uh, efectele secundare să fie mai grave decât uh, fenomenul uh, inițial sau decât medicamentul. Uh, cred că pentru, tocmai de aceea cred că pentru băncile mici avem nevoie de soluții speciale. De la început, intenția a fost ca marile bănci să fie controlate strict, însă între timp sistemul nostru de supraveghere este atât de strict și pentru băncile mici, încât acestea pe bună dreptate se plâng. Și încă un punct referitor la independența față de politica monetară. Ați spus că lucrurile sunt perfect uh, separate, dar uh, este adevărat că trebuie uh, să prezentați Consiliului BC toate deciziile importante înainte de a le putea aplica? Well, let me start by the, the, the last sentence. Dați-mi voie să încep cu sfârșitul. Într-adevăr, Consiliul de Supraveghere ia proiecte de decizii uh, care trec printr-o procedură de neobiectare în Consiliul de uh, Guvernare, care este organismul care ia decizia finală, dar acesta este regulamentul mecanismului de supraveghere. Așa, până acum, uh, uh, am putea spune că am înregistrat uh, reacții negative din partea acestui Consiliu. Deci cred că independ, caracterul independent este garantat totalmente. Aș spune de asemenea că nu consider că facem uh, supraveghere cu caracter birocratic. Sunt atâtea de făcut pentru a supraveghea 123 de grupuri bancare, asta însemnând 1200 de bănci, încât uh, nici nu am putea visa și nu ne-am putea dori să facem încă și mai mult în ce privește băncile de mici dimensiuni, că nu sunt de ajuns 24 de ore ca să ne respectăm toate îndatoririle. Ce se întâmplă cu băncile mai puțin importante? Atunci când luăm decizii pe care le considerăm ca fiind importante pentru băncile importante, uh, solicităm uh, de la uh, autoritățile competente naționale să facă o evaluare dacă are sens pentru cele mai puțin semnificative uh, bănci și dacă da, când și cum doresc să punem în aplicare. Nu exercităm niciun fel de presiune să accelerăm procesul. Sigur, va trebui să ne uităm și peste umărul lor să vedem ce face. Există o direcție generală care este însărcinată cu așa ceva? Nu, suntem un sistem unic, însă. Și manualele din diferitele țări uh, sunt uh, aceleași în ce privește supravegherea, lucrurile sunt coerente, însă cinstit vorbind, uh, totuși încă n-am ajuns nivelul acela. Sigur, lucruri în legătură cu care am fost activi cu privire la băncile mai puțin importante se referă la raportare. Însă situația e diferită de la țară la țară. În unele țări nu s-a cerut nimic sau aproape nimic de la băncile de foarte mici dimensiuni. Deci când treci de la zero la câteva modele de raportare, e o schimbare majoră multe alte țări, lucrurile se fac ca de obicei, pentru că deja oricum existau aceste cerințe și avem și liniile directoare EMA care trebuie puse în aplicare în mod exemplar. Deci nu putem să ne abatem de la acestea. Există limite și constrângeri. Sigur, nu voi face comentarii în legătură cu politica monetară. Uh, da, legațiunile suverane, după cum am menționat, mm, noi suntem activi în acest domeniu și credem că mm, ne încadrăm într-o perioadă rezonabilă de timp în legătură cu securitizarea, dar eu sper că securitizarea simplă și de calitate înaltă să uh, găsească un tratament rezonabil de la autoritățile de uh, reglementare pentru a impulsiona economiile europene ca securitizarea să funcționeze uh, într-adevăr. Mulțumesc, următorul vorbitor, Iacob Weizsäcker. Mulțumesc, domnul Nui. Am două întrebări legate de uh, forma structurală, de structura băncilor, în primul rând, uh, nivelul de discuție reglementară de care am dorit să dispunem. Sunt multe probleme, chiar dumneavoastră a spus public că sunt lucruri care nu pot fi rezolvate în acest fel. Faptul că obligațiunile reglementare nu sunt neapărat uh, fără risc sau calitatea capitalului uh, este diferită de la bancă la bancă și de la țară la țară inclusiv problema um, activelor impozitate. Dar nu, toate aceste probleme nu pot fi, nu pot fi uh, reglate cu OND-uri, deci unde nivelurile de capital încă sunt destul de scăzute și mai ales când le măsuri fără uh, o, o, o un risc de modelare în Uniunea Europeană, atunci de ce oare să nu dorim să ne ocupăm și de aceste bănci care sunt uh, așa numite prea mari ca să poată da faliment? Sigur că eu cred că ar trebui să se respecte anumite standarde și în legătură cu ele. Deci nu știu care, ce credeți dumneavoastră în legătură cu uh, problema acestor bănci de foarte mari dimensiuni. Și o a doua întrebare legătură cu cele spuse dumneavoastră, importanța băncilor universale pentru și finanțarea uh, economiei europene. Sigur, e adevărat uh, ce a spus dumneavoastră, dar oare n-ar trebui ca băncile care au uh, modele de afaceri cam extreme și uh, balanțe de afaceri extreme, care sunt bănci universale în, doar pe hârtie, dar nu și în realitate, de exemplu, cu împrumuturi non-financiare, care sunt de un nivel scăzut dacă au, uh, dacă au venituri mari din uh, activități bancare de investiții și nu tradiționale, oare n-ar trebui să fie supuse uh, unui control uh, intensiv al modelurilor de afaceri în contextul spus dumneavoastră? Mulțumesc! Uh, well, I'm not saying... Ah, mulțumesc! Nu spun că nu trebuie să acționăm pentru, în legătură cu aceste bănci prea mari ca să dea faliment. De exemplu, rezoluția este deja o soluție, cred eu, bună și cu mecanismul unic și cu directiva privitoare la redesare, s-au făcut deja multe și e bine că e așa. În ce privește discreția de reglementare, acum nu îmi place mie să joc rolul acesta de jandarm, că nu e o poziție ușoară să dispun de asemenea competențe nelimitate, însă, în același timp, având aceste discuții în țara mea, cunoscându-le, bun, nu vreau să spun nimic despre asta pentru că am vrut să fiu uh, cât se poate de neutră ca supraveghetor și să mă asigur că Parlamentul a primit răspunsuri atunci când a pus întrebări, însă să nu existe vreo încercare de a influența lucrurile, a trebuit să recunosc că modul în care progresau lucrurile a fost surprinzător. Deci se pot Eh, rezolva anumite probleme cu ajutorul legii, însă la un, există un moment în care pentru a evita consecințele neașteptate, probabil că cel mai bine ar fi ca autoritatea de supraveghere, de să aibă uh, apanajul de a lua niște hotărâri după propria discreție. Sigur că nu cred că e ceva neapărat uh, de dorit totdeauna, dar mergem în rămânerea cu funcția de supraveghere. Bun, poate sunt eu, uh, nu sunt eu atât de imparțial, dar s-a făcut în Germania, s-a făcut în Franța. lucru care pot limita riscul cu băncile acestea de mari dimensiuni și în același timp să uh, protejeze și activitățile lor de pe piață și capacitatea acestora de a susține corporațiile unde acționează pe piață. Sigur că nu este o știință exactă, însă mm, cunoscând discuțiile din țara mea, cam asta ar fi ceea ce v-aș putea spune ce privește băncile universale, dumneavoastră a spus că unele sunt așa doar pe hârtie. Poate unele dintre ele, însă nu atâta, nu atâta de multe în Europa, de fapt. Multe din băncile care au activități importante pe piață sunt într-adevăr bănci universale, bănci comerciale, în uh, țara unde și-au sediul, uh, unde și-au originea și uneori nu numai, chiar și peste hotare. Și asta înseamnă că există un, un echilibru destul de mm, corect uh, în ce privește activitățile lor și diversificarea lor, mai ales și pentru că <clears throat> băncile au luat cele măsuri după criză, și și-au uh, încetat uh, un număr de activități riscante pe care le întreprindeau anterior. Nu știu, Bun, nu spun acum că au fost uh, învățate aceste lecții pentru întotdeauna. Poate a trebui și luate măsuri ca să ne asigurăm că așa este, într-adevăr, însă. Totuși, majoritatea băncilor din Europa sunt universale. Și cred că este exact ce, ce e necesar pentru a putea, într-adevăr, să finanțăm economia. Președintele, mulțumesc. Da, a fost un schimb de opinii uh, foarte util. Uh, mulțumesc pentru prezența dumneavoastră aici și vă mulțumesc tuturor pentru întrebări și comentarii. Acum trecem la următorul punct de pe ordinea de zi și anume raportul anual al Băncii Centrale Europene pe 2014. Raportor este domnul Notis Marias și mă grăbesc să-i dau cuvântul pentru maximum 4 minute însă. Domnul Maria, dar, domnule președinte, mi s-a spus că puteam vorbi o minute, puteam vorbi o minute, pentru că, totuși, avem o jumătate de oră de, de oră întârziere, trebuia să vorbesc la patru și jumătate. Oricum, oricum aș fi dat 4 minute, e normal pentru un raportor. Poate vom renunța la procedura intervențiilor spontane. Domnul Maria, s am cerut secretarului să dispun de 8 minute, să dispun de 8 minute și mm, mi s-a spus că așa va fi. Nu, no, nu. No. I think quite minutes are, is really lot, eh? is normal. Nu, spune președintele, eu cred că patru minute e ceva rezonabil și normal. Atunci uh, îi dau drumul și voi continua în limba elenă. Ținite opus pandote. Vă mulțumesc. Acest raport, ca de obicei, acoperă un anumit domeniu pentru că trebuie să rămânem la sub totalul de 4.000 de cuvinte pentru raport și, bineînțeles, multe comentarii, am primit multe comentarii din partea colegilor. Începem cu ratea șomajului, care este o sursă de preocupare și sunt uh, divergențe foarte mari până la 6-7% comparativ Grecia în față de alte state. De asemenea, redresarea este susținută de consumul privat, rata inflației crește cu până la 1,5% în 2016 și 1,8% în 2017, cu toate că ultimele evoluții ar sugera că măsurile băncii centrale europene nu rezolvă problema deflației. În ceea ce privește programul de achiziționare de active, se ajunge la 1,1 de miliarde de euro cu acest program EPP și Banca Centrală Europeană va trebui să se asigure că uh, lucrurile sunt echitabile pentru contribuabili. Dacă privim deciziile care au fost luate, uh, obligațiunile suverane au fost achiziționate și băncile își asumă un risc major, lucru care ar putea duce la o problemă din punct de vedere juridic ceea ce înseamnă că băncile ar trebui să își asume o reducere a datoriei. În ceea ce privește textul cu privire la datoria publică, se face referire la regulamentul 372-13, și anume că dacă un stat este supus unui memorandum, ar putea să examineze, să examineze, să aibă o supraveghere a datoriei pentru a determina dacă este excesivă. În acest caz, zona euro în sine are un sistem de cercetare fiscală prin care caută orice fel de nereguli. Dacă ne gândim doar la pactul de stabilitate și creștere, Trebuie să avem în vedere și deficitul public, care trebuie să permită creșterea la liniatul 13. Atunci când se vorbește despre independența băncii centrale europene, pentru a, aceasta este pentru a asigura stabilitatea prețurilor, însă în același timp trebuie să uh, avem în vedere obiectivele sale generale conform tratatului și articolul 282 din tratatul Uniunii, care menționează că și ocuparea în Uniunea Europeană este un subiect foarte important. Un alt lucru este conflictul de interese din la Banca Centrală Europeană, care uh, ar trebui să fie o autoritate independentă, însă în același timp are un rol de supraveghere Uh, supraveghează băncile sistemice din Uniunea Europeană și face parte și din Troică. Și um, este creditor pentru state cum ar fi Portugalia și Spania, prin, pentru că a achiziționat obligațiuni cu uh, o reducere de 40% cel puțin. Însă aceste obligațiuni vor fi plătite la valoarea nominală ceea ce înseamnă un profit imens pentru Banca Centrală Europeană. Cum poate să fie Banca Centrală Europeană un membru al Troicăi și în același timp să își exercite funcțiile și atribuțiile în mod independent? Dacă privim sentința Curții de Justiție, paragraful 20 în text, în cazul 62 din 2014, se spune la fel că Comisia nu poate să fie în același timp membru al Troicăi. Se consideră că întregul program trebuie să fie văzut ca un program de măsuri bugetare dar și ca Banca Centrală Europeană să se abțină de orice intervenții financiare în acest sens, ceea ce înseamnă că comis, că Banca Centrală Europeană nu poate să fie membru al Troicăi. Știu că și că unii colegi au o opinie diferită, însă acest această mențiune reprezintă centrul deciziei Curții de Justiție. După aceea, responsabilitatea BCE la alineatul 23. Aici are un rol și Parlamentul European, pentru că a criticat rolul Băncii Centrale Europene și implicarea acesteia ca membru al Troicăi. După aceea menționăm gestiunea crizei din Grecia și spunem că Banca Centrală Europeană nu a returnat profiturile înregistrate după achiziționarea de obligațiuni grecești. Și în 4 februarie aceste aceleași obligațiuni au fost eh, catalogate ca fiind neeligibile. Acum îi voi asculta pe colegi, colegi pentru că vrem să ajungem la un acord cât mai larg. Cronometrul nu funcționează, așadar vă voi spune uh, când vi s-a terminat timpul. Are cuvântul în primul rând domnul Pandechelar. Mulțumesc raportului pentru acest raport care reprezintă un pas înainte important. Domnul raportor uh, tratează câteva probleme ale zonei euro, însă după cum l-am informat și pe raportor, nu sunt de acord asupra unor puncte importante și voi depune amendamente în acest sens. Mi se pare că tonul raportului este foarte critic la adresa BCE, însă modalitatea curajoasă în care a acționat Banca Centrală Europeană în timpul crizei merită să fie aplaudată. Trebuie să respectăm și limitele mandatului BCE și a ceea ce se poate realiza în mod uh, realist. Trebuie să salutăm realizările, însă în același timp să insistăm că Măsurile pot să funcționeze doar dacă statele membre uh, adoptă reformele structurale necesare. Împărtășesc opinia raportorului că perspectivele rămân în, în continuare îngrijorătoare. În al treilea rând, uh, rolul BCE uh, pentru a susține economia merită să fie susținut examinat mai în profunzime. În al patrulea rând, rolul BCE în troică a fost definit foarte clar și eu sunt de părere că BCE este în calitate de consilier și că trebuie să-și mențină acest rol. Acestea sunt comentariile mele. Vă mulțumesc. Domnul Costas Mavridis. Mulțumesc, domnule președinte, în primul rând. Ați voie să-l felicit pe raportor pentru pregătirea acestui proiect de raport. Am câteva idei. Recunoaștem eforturile BCE de a face față provocărilor uh, crize financiare, însă nu putem să trecem cu vederea uh, reacția uh, lentă a BCE în anumite cazuri. De exemplu, în introducerea programului de facilitare cantitativă și prin faptul că a creat un teren inegal, inechitabil. Am Observate în ultimii ani, de asemenea, o fugă a capitolului de la periferie spre centru. Dacă președintele Draghi ar fi ascultat uh, pe cei care îl avertizau, am fi evitat acest, această fugă de capitaluri. Susținem o schemă unică de garanții pentru uh, deponenți mai mult, instrumentele utilizare, instrumentele monetare ale BCE nu au avut un impact semnificativ asupra economiei reale, cum ar fi uh, stimularea creșterii. Șomajul este încă foarte ridicat. Uh, numărul de lucrători cu timp parțial uh, și numărul de șomeri care își caută un loc de muncă creează o impresie falsă că șomajul este în scădere. IMM-urile se confruntă uh, cu costuri mult mai mari ale împrumuturilor decât marile companii. Și costurile uh, administrative sunt mult mai mari pentru IMM-uri. În al patrulea rând, implementarea de către BCE a mm, operațiunilor de refinanțare pe termen lung. Noi considerăm că Banca Centrală Europeană trebuie să creeze stimulente suplimentare pentru bănci pentru a transfera lichidități către economia reală. În al cincilea, extinderea obiectivelor BCE către instabilitatea financiară trebuie să fie făcută în așa fel încât să nu se ajungă la un conflict de interese. În al șaselea rând, considerăm important să se creeze o piață, Uniunea Piețelor de Capital bine reglementată pentru a consolida, consolida sistemul bancar. În al șaptelea, în ceea ce privește creditele non-performante, cazul Ciprului este șocant. Mai mult de 50% din uh, creditele din sectorul bancar sunt neperformante, așadar trebuie să introducem mecanisme cum ar fi cel utilizat în Spania pentru a gestiona aceste împrumuturi problematice. Și trebuie să subliniem încă o dată importanța de a avea un dialog uh, deschis și sincer cu Banca Centrală Europeană pentru a asigura uh, transparența și deschiderea Băncii Centrale Europene. Vă mulțumesc. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc și eu raportorului. Cred că acest text acoperă multe puncte foarte importante și reprezintă o bază bună pentru raportul final. Uh, aștept discuțiile cu raportorul și cu raportorii din umbră. Câteva probleme specifice trebuie luate în vede, avute în vedere pentru raportul final. În primul rând, independența BCE această independență trebuie să fie garantată și raportul Parlamentului trebuie să fie foarte precaut atunci când comentează asupra acțiunilor pe care le-a întreprins Banca Centrală Europeană în, în anumite cazuri individuale sau în anumite state membre. În al doilea rând, trebuie să atragem atenția asupra impactului negativ al politicii de facilitare cantitativă care a dus la distorsionarea concurenței între companii și a dus la rate foarte scăzute ale dobânzilor care au afectat solvabilitatea și performanța companiilor de asigurări și ale fondurilor de pensii și, în ultimul rând, raportul include mai multe aliniate care comentează politicile fiscale implementate de către statele membre. Accentul textului trebuie să fie pe politica monetară și asupra Băncii Centrale Europene și nu asupra politicii fiscale, deci am dorit ca aceste paragrafe să fie regândite. Vă mulțumesc din partea GUE. Domnul Bieges, vă rog. Împărtășim preocupările exprimate în acest raport. Ne îngrijorează această discuție în legătură cu BCE, pentru că criza continuă, șomajul chiar crește în Portugalia în ciuda imigrației foarte mulți portughezi au părăsit Portugalia după intervenția Troicăi și în ciuda multelor uh, încercări de a uh, influența statisticile prin programe de formare și alte de tipuri. Model de creștere care uh, își arată fragilitatea, pentru că este bazat pe devaluare. În ciuda faptului că miliarde de euro au fost uh, alocați de către Banca Centrală Europeană prin așa zisele mecanisme non-convenționale, situația rămâne extrem de dificilă, așa încât chiar Banca Centrală Europeană și-a revizuit în jos previziunile atât în legătură cu creșterea cât și inflația. După cum raportul arată foarte clar, banii, banii nu ajung în economia reală și nu generează creștere. Așadar, trebuie să ne întrebăm care este eficiența băncii centrale europene și cine va plăti până la urmă această întreagă operațiune uh, și toate aceste tranzacții IBS Mă întreb și care este legitim- legitimitatea democratică a BCE. Ceea ce vedem în Grecia ne arată cât de greșit este acest uh, model, această idee că avem o bancă, așa zis, neutră, în loc să vorbim despre instrumente convenționale, Eu cred că a venit uh, vremea să chestionăm acest model și să punem sub semnul întrebării chiar și existența acestei uh, bănci centrale europene. Doamna Cato, mulțumesc, domnule raportor, pentru proiectul dumneavoastră. Salut multe lucruri. În primul rând, uh, critica la adresa BCE în ceea ce privește reducerea datoriei în Grecia și Uh, ceea ce s-a întâmplat cu uh, obligațiunile elene, suntem de acord cu punctul 25. Suntem de acord că ar putea să existe conflicte în cadrul PCE între rolul său de creditor și implicarea sa în deciziile luate. În ceea ce privește programul de achiziționare de active, nu știm nici noi dacă acest lucru funcționează eficient. Menționați că a, fost un, a existat un impact minor, însă că aceste efecte nu se văd asupra statelor membre. Am dorit să propunem ca acest program să fie de investiții să fie folosit pentru o tra- tranziție către energii regenerabile considerăm că anumite datorii istorice ar putea să fie ilegale, deci suntem de acord cu punctul 11 și suntem de asemenea de acord că Troica și-a depășit rolul acordat de către tratat. Așadar, vom depune și noi propriile amendamente. În primul rând, piața, Uniunea Piețelor de Capital. Ne preocupă ca această piață să nu submineze eforturile de a regenera economia reală în special fondurile pentru IMM-uri. În ceea ce privește transparența, ne bucurăm că BCE a început uh, să publice procesele verbale ale Consiliului de conducere, însă uh, ar fi salutară publicarea bilanțului pentru a arăta unde ajung lichiditățile facilitare cantitativă acordă uh, finanțări pentru bănci, însă nu există suficientă um, transparență și am dorit să se folosească acest instrument mai strategic. În ceea ce privește independența BCE, măsurile extraordinare au un, au un impact uh, fiscal și economic, așadar ne întrebăm dacă independența BCE poate să fie respectată. Am dorit să sugerăm ca mandatul BCE să includă șomajul. Vă mulțumesc. Marco Valli. Ringrazio. Mulțumesc și mulțumesc și raportorului cu care sper că avea o colaborare foarte bună acest raport. E bine să fim și critici pentru că din punctul nostru de vedere politic moneda euro este un instrument nedemocratic și ce s-a întâmplat în Grecia e uh, <laughs> exemplu al succesului între ghilimele al euro. Deci un instrument nedemocratic care se opune voinței democratice a oamenilor. În ce privește măsurile legate de pas pactul de stabilitate și creștere, trebuie subliniat pentru că e fundamental să poată intra în joc suveranitatea statelor care uh, Uh, în care există partide politice alese democratic și deci au posibilitatea de a spune cuvântul în politicile fiscale și economice, așadar, au legătură și cu politicile monetare. Deci trebuie să ne gândim mai mult la voința democratică a acestor partide de la măsuri economice. Nu putem să impunem totul de sus în jos. În ce privește moneda euro, trebuie să vedem ce se întâmplă cu toate dezechilibrele pe care le-a creat aceasta în uh, bilanțele de plată și că unele state se îmbogățesc dar din cauza acestei situații. E o situație de urgență, de exemplu în Germania și Olanda, care au un surplus preocupant, care creează un dezechilibru care ar trebui cumva eliminat, dar Comisia nu face nimic Însă moneda euro e acuzatul pentru că este cea care a creat această situație. Apoi referire la Uniunea eh, Pietrelor de Capital, trebuie oricum să reflectăm la faptul că anumite instrumente au dus la situații de criză, criza din SUA care s-a răspândit apoi în Europa, și ne-a dus și pe noi într-o situație de urgență. Și în ce privește limita structurală a Uniunii Bancare, noi considerăm că bailout-ul încă nu e un risc care a dispărut, mai ales în ce privește băncile acestea prea mari ca să dea faliment, care încă reprezintă o problemă. Și credem că problema asta se poate rezolva doar cu o adevărată separare a activităților bancare în cadrul sistemului. Deci dacă nu acționăm rapid, riscăm să apară o altă criză a piețelor și consecințele vor fi foarte grave. Deci e important acum că pare să fie o situație mai liniștită, să fim activi și să încercăm să venim cu regulamente de calitate pentru a stopa problemele sistemice. Mulțumesc acum, Gheorghe Haneman. Se pare că nu dorește să ia cuvântul. Vă rog. Nu, pentru grupul NF nu dorește să ia nimeni cuvântul, deci uh, are din nou cuvântul raportorul în încheiere. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să-i mulțumesc raportorilor din umbră pentru observațiile lor și pentru dezbatere. Această dezbatere a arătat într-adevăr că la anumite puncte, pe, asupra anumitor puncte putem fi de acord. Se pare că suntem cu toții de acord asupra rolului pe care trebuie să-l joace BCE, nu numai în ceea ce privește stabilitatea prețurilor, dar și în ceea ce privește stimularea uh, creierii de locuri de muncă. Uh, ideea creditelor uh, neperformante, trebuie să ne intereseze. Este o problemă, nu numai în Spania, ci și în uh, Grecia. Guvernul actual a prevăzut măsuri uh, de confiscare în masă care riscă să lase mulți greci uh, fără casă, fără adăpost. De asemenea, se pare că um, mi se pare că ar trebui să se dezbată și subiectul independenței BC. Pornim de la premisa că această independență este dată, dar um, care sunt limitele acestei independențe, cât de departe poate să meargă în acțiunile sale. Încă o întrebare. Oare Parlamentul European nu ar trebui să poată judeca um, asupra actelor de funcționare a BC? Asta nu, bineînțeles că da, dar asta, și asta nu ar afecta cu nimic independența sa. Subliniez că Parlamentul European încă din 2014, în februarie, um, a adoptat o rezoluție critică față de rolul uh, BCE în cadrul uh, Troicii. Și mm, va trebui uh, analizat acest lucru îndeaproape, de aceea și vorbesc despre asta în raportul meu. Sunt de acord cu ceea ce s-a spus. Trebuie să discutăm despre datorie. Trebuie să solicităm uh, aplicarea regulamentului 422 din 2013. Trebuie să vedem uh, cum se face că s-a ajuns la un astfel de nivel incredibil uh, de datorie în anumite țări, care au fost anomaliile care au permis acumularea unui astfel de nivel de datorie. Și, în ultimul rând, rolul troicii. Mai mulți colegi au spus că sunt de acord cu conținutul raportului meu, am ascultat și observațiile colegului de la PPE, care, bineînțeles, are uh, punctul său de vedere. Am să citesc uh, din sentința Curții de Justiție. Când BCE achiziționează obligațiuni pe piețe secundare, trebuie să se uh, prevadă garanții suficiente în intervenția sa. Asta înseamnă că BCE nu trebuie pur și simplu să intervină pe piețele secundare așa cum își, după bunul său plac și să cumpere obliga, obligațiuni și în același timp să facă parte din uh, troică. Mă bucur că va avea loc o dezbatere pe acest subiect. Și, în plus, consider că, în calitate de Parlament European, avem dreptul să uh, judecăm modul în care BCE duce politica monetară, dar și modul în care își exercită ă, competența de supraveghere. Putem solicita BCE să își joace rolul. A ă, folosit BCE toate instrumentele posibile. Vorbesc în raport despre instrumentele BCE în, ă, folosite în criza Elena. Pe 4 februarie 2015, Banca Centrală Europeană și-a depășit competențele într-un mod ilegal atunci când a decis să nu folosească obligațiunile elene în sistemul european. În iunie 2015, fără să aibă dreptate, BCE, ca autoritate de supraveghere, nu și-a jucat rolul și uh, asta a, a ajuns la controlul, la controle pe capital în Grecia, după un referendum. Deci asta este întrebarea. Este o autoritate monetar, monetară independentă? Este o autoritate de, supra, de supraveghere? Intervine în uh, luarea de decizii uh, într-un stat? Sunt uh, chestiuni importante uh, precum și restituirea beneficiilor de pe urma obligațiunilor elene. BCE a cumpărat uh, aceste obligațiuni și acestea trebuie să fie plătite la 100% din valoarea nominală, când avem un șomaș atât de ridicat în Grecia. Mulțumim raportorului, spune președintele, termenul pentru amendamente este 27 octombrie. Se va discuta acestea pe 30 octombrie sau 1 noiembrie la aceeași reuniune Econ, votul și votul în plen este prevăzut pentru februarie. Bineînțeles, ține de comisie, dar uh, aș dori să menționez un punct metodologic. În calitate de președinte, uh, doresc să spun asta pentru acest raport, dar și oricare altul. Vom încerca să evităm ca fiecare raport să devină un raport despre totul este un raport despre BCE și sunt uh, chestiuni despre politica monetară asupra cărora putem cădea de acord sau nu. Dar n-aș vrea ca acest raport să fie un raport privind politica economică și așa mai departe, pentru că avem raportul privind Uniunea Bancară, privind semestrul european, dacă în toate raporturi, rapoartele uh, vorbim despre tot, pierdem uh, concentrarea și scopul rapoartelor. Mulțumesc foarte mult. Trecem acum la următorul punct de pe ordinea de zi. Recomandările Comisiei Europene privind negocierile pentru acordul privind comerțul cu servicii, TISA. Raportor este Alessia Mosca. Aveți cuvântul. La Comisiune Afare Economice Monetare. Mulțumesc, Comisia Afaceri Monetare și Economice trebuie să-și dea propriul aviz la față de ceea ce se discută în uh, Comisia pentru Comerț Internațional, e vorba de negocierile în curs uh, pe marginea acordului privind liberalizarea comerțului cu servicii TISA, precizez ca să nu se interpreteze greșit că nu e vorba de a spune da sau nu față de un tratat, ci de a face auzită vocea Parlamentului față de o negociere în curs. Deci E ocazia pe care o avem ca să avem și noi un cuvânt de spus, să ne uh, fac, uh, facem simțită influența asupra negociatorilor ca să țină cont și de prioritățile noastre. Două cuvinte în legătură cu acest acord. Liberalizarea serviciilor e un acord care se discută între 23 de state membre, dată fiind necesitatea de a moderniza acordul general de comerț cu serviciile, care e deja în vigoare modernizându-l pentru a-l adapta la necesitățile erei digitale. Serviciile sunt unul din sectoarele cele mai importante ale economiei europene. Deci se negociază între 23 de state și trebuie reamintit că din acestea Puține sunt din nefericire în curs de dezvoltare și niciuna din țările BRICS nu e prezentă la masa negocierilor, deși există o cerere de admitere din partea Chinei, dar uh, încă nu s-au lămurit lucrurile. În ce în cadrul colocviilor privitoare la modernizarea și liberalizarea serviciilor ce privește Comisia Econ, se discută principiile de aplicare în reglementarea serviciilor financiare comune, modul în care s-ar putea deschidere și piețele și alte măsuri care își doresc să garanteze egalitatea de tratament între întreprinderi externe și cele locale. Eu cred că e deosebit de important pentru comisia noastră să-și exprime avizul, inclusiv pentru că știm că în cadrul OMC Uniunea Europeană vorbește într-o singură voce și uh, avizul nostru e important. Iată, noi avem o discuție în curs în comisia noastră pe la rolul pe care UE ar putea să juca în mod, l-ar putea juca în mod unitar și în uh, alte, alte organizații internaționale și instituții internaționale. Deci e important să avem și noi cuvânt de spus, iar în proiectul de aviz pe care l-am uh, realizat, am identificat deja câteva recomandări, printre care, de exemplu, faptul că serviciile financiare în cadrul negocierilor trebuie să devină o prioritate și să existe garanția să nu se asume noi angajamente care ar putea uh, afecta normele deja existente în domeniul european, În al doilea rând, să existe o garanție că rezervele pentru accesul la piață se uh, limită la cazuri uh, pe deplin justificate, se, se limitează la cazuri justificate că se, să se exercite mai mari presiuni asupra celorlalți negociatori ca să uh, dăm curs cererilor Chinei să fie asociate la negocieri și să oferim posibilitatea ca și alte țări din grupul BRICS să participe la negocieri și ca acest acord să poată deveni uh, referință în uh, orice negocieri multilaterale. Acum, sigur, aștept uh, cu interes uh, propunerile celorlalți colegi pentru ca să consolidăm textul. Mulțumesc! Acum, raportul din umbră, doamna Romana Tom, vă rog. Da, seveda sporozum tisă și aia de not, pomemni sporozumov. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Este încă un uh, raport, încă un uh, acord foarte important uh, asupra căruia se va exprima Parlamentul European. Cred că cu toții ne dăm seama de importanța momentului pe care îl trăim și în loc să discutăm despre cooperarea în interiorul Uniunii Europene și în exterior ne-a permis uh, o dezvoltare uh, puternică. În loc să vorbim despre asta, de o vreme încoace vorbim despre uh, ce să facem pentru a nu rămâne prea mult în urmă, pentru a ne asigura că nu suntem izolați de restul lumii. Aș dori să o felicit pe doamna raportor pentru munca sa și aștept cu nerăbdare cooperarea cu dumneavoastră. De la bun început însă câteva uh, comentarii pe care sper să le putem aprofunda. În ultimii ani, Parlamentul European a discutat foarte mult despre impozite și o politică fiscală și îmi lipsește acest lucru din acest uh, aviz. Câte ceva despre domeniul fiscal. Încă un uh, subiect, și anume China, membră a grupului BRICS, este arătată cu degetul într-un mod atât de explicit și pe lângă asta, nu înțeleg foarte bine ce înseamnă termenul cadru de nivel înalt. Sper că vom putea găsi soluții și vom putea clarifica eventuale subiecte rămase deschise. Mulțumesc! Mulțumesc, Kay Swinburne. Mr. Chairman, and I'd like to thank the rapporteur for her work on this opinion. Mulțumesc. Aș dori să mulțumesc doamnei raportor pentru acest aviz și faptul că recunoaște specificitatea um, serviciilor financiare în cadrul TISA. Sunt de acord cu faptul că serviciile financiare ar trebui să fie o prioritate a Uniunii Europene în negocieri. Știm uh, de la legislația principală în serviciile financiare că chestiunea statelor terțe este esențială. În solvabilitate 2, uh, de exemplu, dar și uh, MIFIR, au arătat că acest subiect este foarte important. Statele, piețele financiare sunt globale și deci mobile. Deci uh, este cât mai interesant, este în interesul nostru să cooperăm cu uh, state terțe, uh, mai ales având în vedere convergența și protecția consumatorilor, ce va reieși din asta. Nu se recunosc numai divergențele pe baze prudențiale, ci se încurajează convergența. Până la urmă, cu toții aplicăm uh, reguli internaționale similare pe baza Basel, IOSCO și așa mai departe. Există însă o problemă referitoare la date. Datele sunt un subiect delicat în acordurile internaționale, inclusiv în interiorul Uniunii Europene, însă cred că uh, datele din serviciile financiare joacă un rol uh, esențial. Experiențele noastre din trecut ar trebui să ne dea încrederea să includem uh, serviciile financiare în toate acordurile de tip TISA. O lecție a crizei financiare a fost că supraveghetorii financiari au nevoie de acces la mai multe date referitor la cât de interconectat este uh, sectorul financiar. Foarte important a fost acest lucru în domeniul derivatelor. Uh, a existat un mandat G20 pentru a se putea vedea datele, dar încă nu avem acces la ele. Trebuie să găsim un sistem pentru asta și Uh, mă gândesc că în cadrul unui astfel de acord putem face asta. Practic, situația noastră este chiar mai uh, slabă decât înainte de uh, criză. Nu avem acces la aceste date. Mi se pare important partajarea acestor date și accesul din partea autorităților de reglementare trebuie să fie asigurat și trebuie să fie stabilit la acest nivel ridicat toate aceste solicitări ar, și cerințe ar trebui să fie prezente într-o relație comercială modernă. Aștept cu nerăbdare cooperarea cu raportoarea și raportorii din ură la acest aviz. Mulțumesc, domnule președinte. primul rând, a spune că felicit pe raportoare pentru documentul uh, elaborat uh, și îmi place foarte mult. Poate aș adăuga câte ceva. Poate pe viitor, pe, pe calea amendamentelor, s-ar putea și face câte o, câteva observații, cu mai general sau mai concret. De exemplu, eu în acest moment de gravă criză a ocupării în multe părți ale Europei, eu aș spune că uh, Uh, odată cu aceste deschideri, cum se spune, se pretinde a se favoriza crearea de locuri de muncă și în acest al doilea rând, în acest al doilea sens, ar spune de asemenea că va trebui ca în acest acord să veghem să nu se creeze bariere în calea în anumitor sectoare uh, accesului mai bun pentru IMM-uri sau persoanelor fizice, mă gândesc la profesii liberale, arhitecți, jurnaliști și așa mai departe. Deci să există o capacitate reală de a ajuta aceste sectoare și ajutoarele care se pot acorda statelor membre ca aceste IMM-uri, profesiuni liberale și așa mai departe să poată fi competitive să nu uh, se lovească de uh, obstacole locale. De asemenea, aș vrea să evidențiez faptul că acest acord Parlamentul ar trebui uh, să spună că se poate extinde și către alte țări și că are vocație multilaterală. De exemplu, un acord între țări suverane, de fapt, și două regiuni, între ghilimele ale Chinei, regiunea Taipei și regiunea Hong Kongului, și totuși China nu e la masa negocierilor. Uh, știm ce înseamnă real politic, însă am putea să spunem că ar trebui să încercăm ca acesta să fie doar embrionul unei forme de acord mult mai extins. Și, de asemenea, spune că aș invita raportoarea să se gândească și la un apel la îmbunătățirea uh, regulilor uh, contractelor publice ca uh, să putem facilita comerțul cu servicii mă gândesc din nou la profesiuni cum ar fi arhitecții. În fine, aici Parlamentul trebuie să facă un apel ca să se ia măsuri uh, necesare și bun, este întreaga tema serviciilor financiare care în legătură cu care sunt de acord cu cele spuse, problema datelor și așa mai departe, dar există și problema de a proteja consumatorii, beneficiarii acestor servicii, pentru că, după cum ne arăta criza, lipsa de respect față de capacitatea de absorpție a consumatorului final, președintele întrerupe vorbitorul, provoacă, reia vorbitorul, un pericol dacă nu se controlează atunci când se deschid așa total frontierele. Așa cum reprezentantul GUE. Nós somos eh, profundamente céticos em relação a todos esses processos. Domnul Viegar, suntem foarte sceptici eh, față de toate aceste proceduri de liberalizare a comerțului internațional. Ni se pare că este necesar ca la nivel mondial să se creeze o structură guverna de guvernanță care mi se pare că se creează practic o structură de guvernanță la nivel internațional care nu mai dă putere multi, multinaționalelor și nu este excepția. TISA s-a negociat în 2013 cu ușile închise, în mare secret, runda de la Doha, OMC, toate acestea au avut loc în mod paralel. Există țări care deja au uh, unele trăsături antidemocratice, care au uh, care iau măsuri antidemocratice uh, și negociem și cu acestea. Este vorba, practic, despre a liberaliza anumite monopoluri care mai există la nivel național. Când ne uităm, când ne gândim la informațiile din, de la, pe care le-am obținut prin Wikileaks și nu numai, mm, trebuie să ne schimbăm perspectiva. Bun, nu, acesta se, nu asta se discută acum, dar uh, doream să le menționez. Acest document uh, prevede și o listă negativă. Până la urmă, totul poate fi liberalizat, cu excepția anumitor lucruri care sunt pe listă. Deci, practic, ce este până la urmă până la urmă nu putem revi, reveni la niveluri uh, mai vechi de protecție. Ce a fost adoptat este stabilit și asta este, este inacceptabil. tu e imper, ne? E vorba de un atentat la suveranitatea popoarelor. Deci pur și simplu este împiedicat un guvern liber ales să schimbe regulile sau să pună sub semnul întrebării uh, ceea ce s-a făcut înaintea lui. Da, mă rog, există într-adevăr, asta nu e cu nimic deosebit cu ceea ce s-a făcut până acum uh, și în legătură cu care noi suntem foarte sceptici. Mulțumesc acum din partea verzilor. Vă rog, cine e acum din partea verzilor? Um, danke auch an die Berichterstatterin mit dem Vorschlag können wir... Domnul Raymond, mulțumesc că uh, raportoarei. Putem lucra cu acest uh, document multe lucruri pe care doream să le menționăm au fost deja, men și, deja menționate. În ceea ce privește li lista pozitivă sau negativă, dacă ar urma să devină un standard, uh, consider că este mai important să avem o listă pozitivă pe care să conțină serviciile afectate și să se să se excludă serviciile publice sau cel puțin să fie cât se poate de puternic protejate. Același lucru este valabil pentru achizițiile publice. Trebuie menționat uh, explicit că la achiziția publică de servicii nu uh, trebuie să se aplice principiul uh, prețului celui mai convenabil. Foarte important este pentru noi și vrem să fim foarte precauți aici Uh, subiectul piețelor financiare în TISA, o dereglementare suplimentară sau dacă li s-ar lua statele, statelor dreptul de reglementare prin TISA sau li s-ar limita dreptul de reglementare, pentru noi asta ar fi un uh, motiv să cerem retragerea Uniunii Europene din negocieri. Și Parlamentul European ar trebui să aibă o poziție clară aici la reglementarea piețelor financiare după criză nu a mers atât de departe precum ne-am fi dorit și nu cred că ar trebui să facem pași înainte care nu sunt necesari. În ceea ce privește derogările, aș recomanda să ne orientăm după CETA, pentru că CETA are o formulare mult mai strictă în acest sens fie că va fi ratificat uh, sau nu, cred că formularea de acolo este una bună. Și apoi mai există încă ceva uh, care a fost menționat, ce anume impozitele. Sectorul uh, de servicii oferă, bineînțeles, o serie întreagă de posibilități de a transfera baza de calcul sau profiturile de la stat la stat, ci este nevoie de reguli foarte clare pentru a limita acest fenomen și ar trebui să solicităm și Comisiei o directivă uh, în acest uh, sens, înainte ca acest acord să fie um, înainte ca negocierile pentru acest acord să se finalizeze uh, sau uh, și în orice caz înainte să, să fie ratificat și să intre în vigoare. Încă un punct. Transparența la acordurile comerciale este uh, un subiect foarte important la aceste acorduri comerciale. Unele dintre aceste comerciale vor eșua uh, din, din cauza lipsei de transparență uh, și de aceea cred că transparența este esențială. Atât Parlamentul cât și publicul trebuie să fie cât mai bine informați. În plus, ar trebui să existe acces la toate uh, documentele relevante. Mulțumesc, Marco Vali. Grazie, însultura relatrice. Mulțumesc și mulțumesc și raportoare. Sper că vom putea să elaborăm propuneri împreună, să facem mai multă lumină asupra acestor negocieri, care din nou reprezintă un exemplu de a, a, un tratat comercial despre care se vorbește prea puțin și despre care totuși cetățenii ar trebui informați. Tocmai plecând de la transparența negocierilor, pentru că, iată, nu vor fi implicați toți actorii interesați, pe când, în ce privește tehnicienii, poate că vor fi implicate unele mari multinaționale. Deci, E important să încercăm să aducem mai multă transparență în aceste documente, pentru că va fi vorba de un interval de 5 ani în care un eventual document tehnic va fi secret, ceea ce uh, nu este acceptabil, pentru că altfel vom fi acuzați de ceva de uh, care nici măcar nu vom avea cunoștință. Mai apoi, Analizele economice și de impact trebuie făcute de către niște organisme independente și nu de către comisie sau uh, de către aceste multinaționale, deci e important să analizăm într-adevăr efectele asupra economiei reale, asupra ocupării și așa mai departe, ale acestor acorduri comerciale. Respectarea democrației e foarte importantă pentru că dacă un stat ar decide să aplice o, reglementare financiară mai sever într-un sector uh, sistemic, trebuie să, să, să o poată face. Nu poate un tratat să aibă ultimul cuvânt într-o chestiune în legătură cu care trebuie să se pronunțe opinia publică. Și să fim atenți la dereglementare, că ăsta poate fi rezultatul unui astfel de acord Deci să eliminăm și clauza standstill care dorește să înghețe în mod nelimitat uh, în timp uh, reglementele existente ca să se introducă niște uh, restricții. Așa ceva pentru noi este inoportun apoi introducerea unei definiții clare, ample și punctuale a măsurilor prudențiale care pot fi invocate de un stat pentru motive de interes general, ca să se blocheze accesul la produse toxice sau riscante, ca să se apere într-adevăr interesele consumatorilor și cetățenilor și să conservăm și stabilitatea financiară. Uh, și încă ceva, e fundamental să evităm ca măsurile prudențiale adoptate de state suverane să fie apoi uh, uh, să facă obiectul unor litigi în fața instanțelor de că, uh, deci să nu primeze interesele multinaționalelor asupra celor ale statelor. Mulțumesc. Mulțumesc și acum raportoarea din nou. Vă rog. Mulțumesc pentru toate comentariile. Sigur că stau la dispoziție tuturor ca să îmbunătățim uh, acest proiect de raport. Știți că am, uh, a trebuit să mă supun unor limite fizice, un anumit număr de cuvinte și am încercat să mulțumesc pe toată lumea și apoi uh, am încercat să rămân strâns, strict legată competențelor acestei comisii, deoarece Comisia de Fond se va ocupa de multe alte chestiuni uh, la care s-au referit colegii mei și alte comisii vor trebui să-și dea avizul, deci eu consider că avizul nostru trebuie să se concentreze foarte punctual asupra uh, celor ce sunt de competența noastră. Acum, reacții la observațiile făcute aici, uh, cât despre China, după cum s-a spus aici, da, Uh, extinderea uh, negociatorilor, să se includă și țări care astăzi nu sunt la masa negocierilor, dar toate astea sunt uh, în aceeași logică. Un tratat care să fie într-adevăr multilateral și unul de nouă generație, ca tratatele despre care se discută în această perioadă, deci cele care tind să definească anumite standarde. Deci și China, dar și alte țări care astăzi nu participă la discuție, uh, să participe la negocieri, ceea ce ar fi în favoarea uh, unei multilateralizări. Ce privește datele, dar asta e o temă delicată, foarte delicată, nu ce privește serviciile financiare, dar sigur, multe alte domenii, însă am notat și acest punct. Și uh, încă ceva, în legătură cu care doresc să reacționez rapid și să vorbi de mai multe persoane aici, transparența. Mult mai multe persoane vorbesc despre transparență, sigur, e un punct uh, crucial, dar uh, vă amintesc că aici Parlamentul deja, datorită proprii acțiuni, a obținut ca și în legătură cu acest acord să se aplice principiul deschiderii și transparenței, deci ca majoritatea documentelor negociate să fie făcute publice, ceea ce E într-adevăr un succes obținut datorită presiunii Parlamentului și trebuie să revendicăm acest succes pentru că e fără precedent. Iată, un asemenea număr și volum de documente să fie desecretizate ca în cele aparținând tratatelor de care se eh, discută acum și TISA este cel al doilea tratat care se aplică acest principiu și trebuie, într-adevăr, să ne mândrim cu asta, noi, Parlamentul, dar să rămân vigilenți și pe mai departe și să încercăm să îmbunătățim și mai mult uh, nivelul de transparență. Însă sigur că vă stau la dispoziție și sper că vom mai avea ocazii să uh, lucrăm în comun cu colegii. Vă mulțumesc! Thank you. Uh, the... Vă mulțumesc. Termenul pentru amendamente este 22 octombrie, discuția în 10 noiembrie și vot la Econ 1 decembrie vot la INTA raportului 10 decembrie. Mulțumim. Trecem la ultimul punct de pe ordinea de zi. Avizul Cocobu în legătură cu raportul anual al BEI pentru 2014. Domnul Papadimulis intervine uh, pentru, în locul domnului Fabio Masi. Domnul Masi eh, intervine în domnul locul domnului Papadimulus. Deci domnul Papadimulus îți cere scuze pe, față de ceilalți membri ai comisiei noastre. Este raportor pe acest proiect de aviz și, datorită circunstanțelor excepționale, nu poate fi prezent. Așadar, vă voi transmite ceea ce m-a rugat să vă explic în legătură cu perspectiva sa, în legătură cu acest raport. Uh, asistenții săi sunt prezenți și eu vom nota comentariile dumneavoastră și le vom transmite. În ceea ce privește avizul, raportul sublinează rolul potențial pe care îl poate juca BEI ca instituție de investiții în Uniunea Europeană atunci când economiile europene rămân în urmă datorită uh, cheltuielilor uh, majore Însă nu trebuie să evităm să menționăm că ne preocupă în creșterea șomajului și a inegalității, de nesiguranța pe piețele financiare care afectează economia reală și potențialul de creștere al statelor membre. Uniunea Europeană rămâne uh, la nivele de dinainte de criză uh, uh, scăderea fiind de 25 și până la 60% în alte state membre, ceea ce uh, reprezintă un dezechilibru periculos. Uh, BI trebuie să își intensifice activitatea de creditare, trebuie să își reexamineze programul de planificare strategică în uh, indiferent de poziția grupului meu politic în legătură cu uh, înființarea Fondului European pentru Investiții Strategice, FACE. Uh, FACE trebuie să funcționeze în mod performant, transparent și echitabil, să acorde prioritate proiectelor din sectoarele strategice, țărilor care derulează probleme, programe de ajustare și care uh, întâmplină greutăți din cauza gradului mare de risc care le este atribuit. Trebuie să se aplice măsuri de prevenire împotriva paradisurilor fiscale, fraudei și evaziunii fiscale. De asemenea, BI trebuie să reevalueze parteneriatele privat-public din perspectiva profitabilităților pentru economii și societățile în care au loc și să examineze metode alternative de finanțare prin creșterea investițiilor publice, de exemplu. Îndeamnă pe ei să mărească și mai mult transparența, să raporteze Parlamentului în legătură cu deciziile sale și impactul lor în, în, înăuntru și în afara Uniunii și acces transparent în legătură cu selectarea, monitorizarea și evaluarea activităților și programelor. Vă mulțumesc. Urmează Thomas Mann, partea PPE. Tim. Fabio, de a den Bericht... Mulțumesc și mulțumesc și lui uh, Fabio, care l-a reprezentat pe, uh, pe raportor. Din cele nouă puncte formulate de raportor, unele mi se par uh, consensuale, suntem de acord referitor la, la um, importanța planului FEIS, care prevede 5 miliarde și de la BEI, 16 din fonduri europene, astfel încât să se uh, ajungă la 350 de miliarde. Domnul Jean-Claude Juncker a venit în fața Parlamentului și a spus cât de important uh, este acest proiect. Mi se pare esențial că avem o sumă care a crescut la 80,30 de miliarde de euro. Mi se pare salutar acest lucru, uh, inclusiv faptul că există suficientă marjă de, mal, de manevră vom avea probabil uh, poziții diferite la cum să se distribuie. Uh, nu este de fapt uh, vorba de cote pentru țări. Ideea noastră a fost că nu contează țara. Important este să avem o valoare adăugată europeană, să se prezinte și să se stimuleze proiecte cu o, o legătură europeană și să fie clar că nu vrem să transformăm catârii în cai de cursă trebuie să se să se garanteze eficiența și eficacitatea. Nu uh, să ajutăm state să financeze um, proiecte pe care n-au reușit să le financeze altfel, uh, dar care nu erau suficient de bune. De asemenea, uh, salut în numele PPE faptul că se vorbește mai ales despre IMM-uri, pentru că în acest domeniu accesul la capitalul de risc este foarte dificil. Um, salut faptul că uh, BEI a început să uh, ofere mai multe servicii de uh, consultanță pentru IMM-uri. Avem nevoie de o schimbare de paradigmă, cred eu, um, și să putem spune că decisiv nu este să dăm subvenții, subvenții, subvenții, ci să obținem capital privat uh, dar bineînțeles și cu anumite criterii, pentru că nu vrem să cooperăm chiar cu oricine. Încă un punct important pentru mine este că uh, trebuie să putem spune, indiferent de ceea ce există la nivel european, nu se poate ca statele să nu-și mai asume responsabilitatea și să nu își mai reducă datoria suverană. Este ceva foarte important pentru noi la PP și cred că avem o bază bună pe care putem lucra și cred că până la urmă putem ajunge la un acord. Avem o propunere pentru Comisia de, bu- de, buget- de Control Bugetar uh, și cred că suntem pe drumul cel bun. Mulțumesc, domnul Fernandez. În este debate, substituyendo... Mulțumesc. Substitui și eu pe doamna Maria Rodriguez, care este uh, bolnavă și nu poate fi aici. Oricum, uh, doamna Maria Gau mi-a transmis comentariile domniei sale și vi le prezint aici, spune domnul Fernandez. În primul rând, domnia sa dorește să mulțumească, să felicite, la fel cum o fac și eu, uh, pe raportor pentru pregătirea acestui prim aviz. Practic pentru că întregul grup socialist, de fapt, consideră că e foarte important să facem acest efort uh, suplimentar uh, pentru finanțarea BEI. Uh, pentru că Europa, pentru că Europa uh, are, înregistrează o, o, o lipsă de investiții private și publice pentru a redresa creșterea economică a Uniunii și atunci e important ca BEI să spună că trebuie să eliminăm această, acest decalaj de investiții în întreaga Europa uh, Uh, mai ales în acele economii uh, care au de suferit cel mai mult de pe urma crizei și unde acest, unde acest decalaj și această lipsă de investiții este foarte importantă. Să nu uităm pe de altă parte că economica cea germană continuă să aibă investiții reduse, foarte reduse, deși ar, trebu- ar putea uh, să crească nivelul acestora și a trebuit să uh, își reducă excesul de concurent care ne, ne complică viața uh, nouă celorlalți. Apoi, raportarea din umbră consideră că trebuie să salvgardăm principiul adiționalității pentru planul Juncker, pentru FACE, în, uh, caz, în ce privește B și să garantăm că vor fi finanțate mm, proiecte de mai mare risc chiar, care nu s-ar finanța în absența planului Juncker și trebuie să identificăm proiectele de investiții în acele economii și acele zone din Uniunea Europeană care au mai multă nevoie de ajutor pentru a-și îmbunătăți rata de creștere. În orice caz, în uh, acest context de dobânzi foarte scăzute, noi considerăm că trebuie ca tocmai BEI să fie inovatoare în instrumentele sale de finanțare, Uh, ca fei să se afle în centrul sistemului și să garanteze aceste prime pierderi, să existe noi instrumente de să existe noi instrumente de partajare riscului, deci acele project bonds care uh, au dat uh, greș în trecut, nu trebuie să ne descurajeze, să uh, ajutăm pe cei care au nevoie de uh, finanțare cel mai mult și BEI să fie o adevărată bancă de dezvoltare și finanțare. Raportarea consideră că în acest proces de schimbări tehnologice prin care trece economia mondială, cu deplasarea forței de muncă, uh, pro capital generat, uh, cu rată de șomaj probabil mai crescute pe termen scurt, e important ca atât BEI cât și uh, fondul Juncker, așa numit fondul Juncker, să activeze cele proiecte care creează mai multe locuri de muncă în sectoarele care sunt uh, cel mai rezistente la crize sau la oscilații economice cu nivele de uh, ocupare crescut și apoi considerăm că e important să existe cât mai multă transparență și responsabilitate, iată, introduse prin uh, planul Juncker la BEI și să se extindă și BEI să fie cât mai transparentă și responsabilă posibil și inclusiv în fața Parlamentului nostru și în plus B să îmbunătățească cooperarea cu uh, toate băncile de dezvoltare regionale și naționale în întreaga Europa. Așadar considerăm că avizul inițial este unul pozitiv și sperăm că și comentariile doamnei Maria Rodriguez și a restului deputaților socialiști să poată fi luate în considerare ca să ajungem la un text de calitate. Mulțumesc. Thank you, Case Winburn. Thank you, Mr. Chairman. Doamna Case Winburn. Da, mulțumesc. Voi vorbi în numele domnului Ezer, care nici dumnealui nu poate fi prezent. Domnul Ezer a fost raportor ECR asupra raportului BEI de anul trecut și dorește să sublinieze cât de bine au cooperat grupurile anul trecut și cum au putut să facă recomandări valoroase către BEI. Este important să menționăm că raportul de anul trecut a fost dominat de negocierile FC, iar acum lucrăm la un aviz privind uh, cât, pentru uh, cont, Comisia Cont. Uh, mulțumim raportorului pentru abordarea echilibrată este de acord cu um, raportorul, însă um, există și câteva diferențe. Cu toții suntem îngrijorați de nivelul scăzut de investiții în Europa, mai ales față de perioada dinainte de criză și suntem îngrijorați de șomajul ridicat și de senzația generală de instabilitate. Însă, bineînțeles, trebuie spus că anumite, anumiți pași au fost deja luați la nivel european și nu considerăm că raportul reflectă asta. La aliniatul 4 am dorit ca acesta să fie reformulat. Chiar dacă suntem de acord cu principiul general că ar trebui să evităm să creem disparități economice în Uniunea Europeană, mai ales în ceea ce privește instrumentele BEI, nu acceptăm premisa raportorului că BEI finanțează numai uh, cele mai mari patru economii și dacă acest, uh, acesta este dacă acesta este răspunsul comisiei, am vrea să se includă cifre uh, despre asta, astfel încât să nu, par, să nu fie cifre inventate. Noi considerăm că am văzut mai multe țări uh, um, care au beneficiat de pe urma finanțării uh, BEI și cred că așadar acest alinia trebuie să fie reformulat. La aliniatul 7 suntem, sprijinim parteneriatele public-private, am vrea ca ele să fie Uh, am vrea ca ele să se dezvolte mai mult, nu considerăm că conceptul în sine este unul dubios și uh, da, suntem de acord că s-ar putea să existe îngrijorări în anumite țări în care lipsește know-how-ul pentru a se promova parteneriate public-private mm, adecvate. Noi am, uh, totuși am încurajat mai, multă, mai multe investiții private decât mai puține. ECR va depune amendamente la acest uh, text și uh, suntem convinși că vom avea un schimb de opinii uh, fructuos și că vom putea aduce o contribuție pozitivă către Comisia de Control Bugetar. Mulțumesc, doamna Scott Caton. Nu, întâi domnul Calvet. Gracias, señor presidente. También yo hablo în Mulțumesc. Vorbesc și eu uh, substituind și reprezentând pe prietenul și colegul Filip Bacher, de Bacher, care n-a putut fi astăzi aici. Și în primul rând mulțumesc uh, raportorului. Este în acord cu poziția grupului ALDE, însă există o serie de puncte pe care vrem să le subliniem aici E clar, toți dorim ca Banca Europeană pentru Investiții să fie mai eficientă, mai efectivă în acțiunea sa, dar asta nu vom obține doar printr-o creștere cantitativă a capacității de credit a sa, desigur, ci asta vom obține dacă BEI va fi mai eficientă în a se adresa în mod specific uh, în uh, eliminarea acelor decalaje de investiții despre care s-a vorbit aici? Și, în primul rând, noi considerăm că BEI ar trebui să-și dedice activitatea și atragerii de investiții private pentru infrastructuri. După cum s-a spus, avem un mare deficit de investiții în infrastructură uh, cauzat de criză și trebuie să eliminăm acest uh, deficit pentru a spori productivitatea, competitivitatea, pentru mai multă bunăstare pentru cetățeni, sigur că da. Deci e necesar ca uh, să ținem cont de aceste realități în politica de investiție a BEI. Așadar, atât planul Juncker, FACE, cât și BEI, au datoria de a atrage investiții din surse alternative și private, desigur, și, în al doilea rând, nu se poate solicita BEI să uh, dea socoteală de investițiile lor în ei, în IMM-uri, pentru că sunt IMM-uri, trebuie să fie alese IMM-urile în funcție de posibilitatea lor de creștere și o creștere uh, importantă și rapidă. Pentru că nu e doar o politică asistențială cea care se poate CRB. În al treilea rând, desigur, deja s-a spus aici, planul Juncker uh, și brațul său executiv, bce trebuie să uh, și BEI-ul trebuie să se concentreze asupra marilor spații de sărăcie care există în Europa. Și în al patrulea rând, trebuie să solicităm BEI să aibă un rol uh, complementar în ce privește sursele de investiții primare, adică nu trebuie să se suprapună față de alte surse de investiții sau să intre în conflict cu ele, ci să fie uh, să, să aibă un rol complementar, după cum tocmai am spus. De exemplu, investiții în noua economie, în ce privește uh, evoluțiile tehnologice și așa mai departe. Și în final, ca să nu mă lungesc aici, B. trebuie să răspundă în mod democratic în fața Parlamentului European. Aceasta este o necesitate evidentă și cred că trebuie să fie reflectată în uh, documentul nostru. Mulțumesc! Mulțumesc și acum Molly Scott Cato. Toată lumea reprezintă pe altcineva astăzi, dar astăzi eu mă reprezint pe mine. Bravo mie! Din punctul meu de vedere, acest aviz este unul pozitiv. Domnul Papadimulis a fost uh, raportor pe acest uh, subiect ce anul trecut și sperăm că vom putea coopera din nou foarte bine. Salutăm mai multe aspecte din raport. În primul rând, preocupările menționate referitoare la, nivelul ridicat de șomaj în Uniunea Europeană, nevoia de investiții strategii, strategice și uh, metode de creditare alternative. De asemenea, salutăm apelul către BEI uh, de a se abține să facă față uh, de a, de a, se, de a nu avea de-a face cu paradisuri fiscale. Autorii unui alt raport au solicitat uh, modificarea statutului BEI pentru a se asigura că finanțarea de la BEI să nu poate să meargă către uh, întreprinderi care au sedii în paradisuri fiscale. Sperăm că vom putea introduce ceva similar uh, în acest raport. Trei domenii vor fi cele în care vom încerca să modificăm acest raport. Uh, am dorit să includem uh, sistemul de name and shame, mai ales, de exemplu, revelații um, cum că um, PW au primit uh, credite, Volkswagen au primit credite, De asemenea, am dori să extindem metodele, să vorbim mai mult despre metodele alternative de creditare, mai ales având în vedere COP21 din Paris. După Paris va, va, vom avea nevoie de o tranziție ecologică rapidă și va fi nevoie de finanțare pentru asta. Trebuie să ne asigurăm că BEI are competențele necesare pentru a evalua candică, ca, pentru a evalua candidaturi pentru finanțare ecologică. Salutăm faptul că Bay va face o evaluare uh, a creditelor generale care va include și o dimensiune climatică. Acest lucru a fost prevăzut anul trecut și sprijinim această propunere. Trebuie să ne asigurăm că există competențele necesare în bordul BEI pentru ca acest lucru să aibă loc uh, în mod adecvat. Și de asemenea facem apel la BEI să prezinte o evaluare uh, referitoare la posibilitatea de a nu mai da creditare uh, unor um, proiecte poluante. De asemenea, um, considerăm că ar trebui să se mențină echilibrul de gen în um, comitetele BEI. Marco Vali. Parole del relatore. E, uh... Mulțumesc, că uh, sunt uh bucuros că Comisia de Resort e cont, control bugetar, sunt și eu membru al acesteia și sunt raportor uh, din umbră. E bine pentru că apar toate acele criterii de transparență necesare în informații referitoare la proiecte finanțate de BEI. Deci, uh, în uh, calitatea mea de raportor din umbră, voi face efortul acestei Așadar, mă concentrez asupra unor aspecte economice. E important să ajutăm IMM-urile și, și start-up-urile inovative și micro-întreprinderile, de asemenea, pentru că noi considerăm că economia reală e solidă dacă se bazează pe realitatea economică. Deci, BEI uh, poate conferi multă valoare adăugată finanțând uh, îndeosebă acest tip de activitate, să facem presiuni ca să investim în uh, aceste firme și nu acele multinaționale care adesea sunt ajutate. Apoi, mai multe investiții și în țările europene care au mai mult de suferit uh, de pe urma crizei. și uh, de, de pe urma de Uniunii Monetare. Apoi, accentul trebuie pus asupra sustenabilității economice a unor proiecte de infrastructură. Vedem că adesea se facă valori de impact prea optimiste și nu prea independente. Și vedem apoi că uh, sunt unele construcții uh, uh care nu uh, sunt realiste din punct de vedere al susținerii financiare. Deci și anul trecut am făcut un raport în care am evocat niște cazuri specifice, niște exemple, ca să evităm repetarea acestora. Doar că, au fost doar câteva observații. E interesantă propunerea verzilor privitoare la transparența fiscală. Vom susține acea propunere. Mulțumesc. Fabio De Masi. Mulțumesc cu Fabio De Masi. Yes, I'm in a quite difficult position now. Da, sunt într-o poziție dificilă pentru că trebuie să vă dau reacția raportorului. Pot să vă spun că voi face tot ce pot. Credeam că nu existau vorbitori în numele ENF, dar vă rog, doamnă Capăl. Da, poate că a fost cazul în ceea ce privește BCE, dar acum avem de-a face cu BEI și aici am dorit să intervin în calitate de raportor din umbră. Aș dori să mulțumesc raportorului și lui Fabio Uh, sunt foarte, lucruri, foarte multe lucruri interesante prevăzute și, bine, vom depune și amendamente. Bineînțeles, este foarte important importantă BEI în ceea ce privește investițiile la nivel european. S-au prevăzut pentru 2014 80,3 de, 80 milioane și se face uh, se menționează și lipsa investițiilor și practic lipsesc în Europa 300 de miliarde investiții. La punctul 3 se spune constată necesitatea urgentă de a intensifica activitatea de creditare a BEI. Probabil pentru BEI avem nevoie de o creștere a capitalului după cea care a fost făcută în 2012 cu 180 de miliarde. Aceștia au fost investiți în martie 2015. Deci va fi nevoie de o creștere a capitalului Uh, pentru a completa această lipsă de investiții, mai ales în ceea ce privește infrastructura strategică. Pentru mine este important uh, să se facă referire și la promovarea inovației, inovația și capitalul de risc, uh, poate anticipăm puțin Uniunea piețelor de capital. De asemenea, mi se pare important o, importantă o bună evaluare la EFSI a proiectelor și plus efectul de pârghie, cum este el evaluat. S-a spus de curând la cont că s-au prevăzut 50 de miliarde până la finalul anului, dar deocamdată nu a fost aprobat niciun proiect. Un uh, cod de conduită mai puternic, dar bu- foarte bine, dar să înțelegi, să definim mai bine asta. Uh, dacă asta înseamnă că punem uh, la stâlpul rușinii toate companiile, uh, companii precum uh, Volkswagen sau uh, BMW, nu sunt de acord. Uh, apoi uh, proiecte care nu uh, pot fi finanțate prin mijloace publice, trebuie căutate aici mai multe mijloace de finanțare, mai multă transparență și acest lucru este pozitiv și o cooperare mai bună cu Parlamentul, din nou, este ceva pozitiv. Mulțumesc și acum dau cuvântul raportorului. Nu avem timp pentru intervenții spontane, pentru catch the eye. Trei lucruri pe scurt. Mulțumesc pentru comentariile dumneavoastră. Le voi uh, transmite lui uh, Dimitris. Uh. Cred că, de fapt, avem un consens în ceea ce privește responsabilitatea și aici putem găsi lucruri comune foarte repede și cred că în acest domeniu trebuie să fim cât se poate de specifici și dacă se face o muncă paralelă în acest domeniu în Parlamentul European, cred că Dimitri, Dimitrios va fi cât se poate de dispus să incorporeze aceste activități. Încă două aspecte. A existat puțin uh, dezacord cât din uh, creditarea BEI ar trebui să meargă către țările lovite de criză. Eu, așa cum am înțeles poziția raportorului, Uh, nu este că el este pentru anumite cote fixe sau pentru finanțarea unor uh, proiecte care nu merită, ci consideră că, așa cum a spus deja și Comisia, uh, efectul de pârghie, de multiplicare este mult mai ridicat în țări unde nu există lichidități, unde există nivel foarte ridicat de șomaj și există această capacitate mai mare de creștere. Și Bineînțeles, fiecare dintre aceste proiecte trebuie să fie proiecte durabile, dar asta este treaba raportorului de a discuta cu dumneavoastră bilateral cum uh, putem să continuăm uh, și să găsim un uh, limbaj comun asupra acestui aviz. În ceea ce privește aliniatul 4, voi transmite raportorului ceea ce ați spus și, bun, poate va trebui reformulat dacă informația nu corespunde realității. Și dincolo de asta, poziția raportorului în ceea ce privește parteneriatele public-private este că dacă acestea aduc, sunt importante pentru consumatori, ele totuși nu sunt o alternativă viabilă la investițiile publice. investițiile publice uh, Uh, sunt văzute ca un instrument de stabilizare a mediului economic, dar sunt convins oricum că veți avea timp suficient să discutați uh, cu raportorul. Vă mulțumesc tuturor pentru disponibilitate și pentru înțelegere pentru faptul că Dimitrios nu este prezent astăzi alături de noi. Mulțumesc, semnul pentru amendamente este 28 octombrie, le vom, vom discuta 30 uh, noiembrie, 1 decembrie, votul în plen în martie 2016. Vă mulțumesc foarte mult. Ne putem încheia aici uh, reuniunea. Următoarea reuniune va avea loc luni 9 noiembrie de la 15 la 18.30, apoi marți 10 noiembrie și atunci, după amiaza, vom avea reuniunea cu domnul Dyselblum. Așadar, vă mulțumesc tuturor!